Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă rugăm să luați loc ca să putem începe cât de curând. Este deja ora 3. Doamnelor și domnilor, deschidem deci această ședință a comisiei noastre. Reuniunea este transmisă direct pe internet, web streaming, vă rog să țineți seama de acest lucru. Reluăm deci ordinea de zi și continuăm cu punctul numărul 7, pe care nu l-am putut aborda astăzi dimineață. Și ne vom referi deci la uh, protocolul privind acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea, în așa fel încât să se țină cont de uh, aderarea Croației la Uniunea Europeană. Deci această chestiune nu cred că uh, necesită discuții uh, prea îndelungate. Deci vă propun să trecem repede peste acest punct și propun de să începem consultările imediat, în așa fel încât să putem vota ulterior. Deci, uh, îi dau cuvântul domnului raporter, raportor. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Într-adevăr, avem aici pe ordinea de zi un punct uh, care nu suscită controverse, Trebuie doar să efectuăm etapele formal necesare ca urmare a aderării Croației. Legat de acest acord de liber schimb. Deci, după semnarea acestui acord, în februarie, Croația a devenit al 28-lea de stat, stat membru. Deci uh, acum uh, trebuie să formalizăm uh, printr-un protocol adițional aplicarea prevederilor din acord în noua Uniune extinsă. Deci, după cum știm cu toții, deja a, consimțământul statelor membre a fost obținut privind acest acord de liber schimb, deci, prin urmare, vă cer și vă recomand să ne acordați deci, consimțământul dumneavoastră în mod formal ca urmare a, a, a adeziunii Croației la Uniune, să devină, deci, partener cu dreptul de pline și în cadrul acestui acord de liber schimb. Deci, cred că putem trece, într-adevăr, repede peste acest punct. Mulțumim! Mulțumim. Deci, dacă raportorii uh, doresc să adauge ceva comentarii. Mi se pare că nu, deci dăm uh, cuvântul comisiei acum. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, acesta este unul dintre primele protocoluri necesare adaptării acordului de liber schimb ca urmare a aderării unui nou stat membru. Bineînțeles, prevederile acordului sunt deja în vigoare, deci avem de face cu o situație de efect retroactiv începând de la 1 iulie 2013. Și asta în așa fel încât, deci, și uh, Croația să poată beneficia pe deplin de prevederile acestui acord, începând de la data aderării. Deci acordul nostru al Parlamentului European este necesar pentru a uh, formaliza uh, toate consecințele prevăzute în cadrul acordului. Vă mulțumesc. Mulțumim pentru această intervenție. Redăm cuvântul domnului raportor. La rândul meu țin să mulțumesc reprezentanților uh, Comisiei pentru sprijinul acordat în uh, acest dosar, deci nu pot decât să reiterez recomandarea de a aproba. Foarte bine, mulțumim tuturor. Deci ne vom ocupa de această chestiune pe data de 5 septembrie la orele 12. Să trecem deci la punctul următor din, de pe ordinea de zi. Deci ne vom referi la punctele 10 până la 13, acordurile de asociere cu Ucraina, cu Republica Moldova și cu Georgia. Așa cum am evocat succint și în cursul dimineții, În orice caz avem un, un subiect uh, care ne presează la, la nivelul timpului, chestiunea din Ucraina, contextul uh, politic uh, extrem de instabil din Ucraina, avem nevoie să putem implementa cât mai repede cu putință acest acord. Pe de altă parte, să ne gândim și la întâlnirea dintre președintele Ucrainei și președintele Parlamentului uh, European, uh, prin care încercăm de asemenea să uh, coordonăm ratificarea în paralel a acestui acord și de către Parlamentul European și de către Parlamentul Ucrainei, în așa fel încât ne dorim ca la următoarea ședință plenară a noastră de la Strasburg să putem proceda la vot pentru această ratificare. Deci asta înseamnă că la nivel de calendar nu putem uh, urma procedura obișnuită. Deci uh, v-aș ruga dacă puteți să-mi uh, transmiteți punctele noastre de vedere în scris, în așa fel încât să ne putem coordona dinainte asupra tuturor chestiunilor de conținut. Deci, în caz de nevoie, deci, bineînțeles, nu ezitați să-l contactați pe directorul general adjunct al DJ Trade, Direcția de Comerț, în așa fel încât să poată răspunde la toate întrebările. Mulțumesc, domnule președinte, sunt onorat să particip la această reuniune, să vă țin la curent cu stadiul la care am ajuns în cadrul acestor, acestor acorduri de asociere legate de parteneriatul uh, oriental. În ce privește cazul Ucrainei, într-adevăr, ar fi uh, excelent să putem proceda la ratificarea în paralel și în Parlamentul ucrainean și în Parlamentul European. Din câte am putut uh, afla în partea președintelui uh, Uh, se vizează o ratificare cât de curând în luna septembrie. Deci, este vorba, bineînțeles, și să urmărim cu atenție consultările trilaterale între UE, Ucraina și Rusia. Există deci uh, întâlniri prevăzute pe 12 septembrie între ministrii uh, comerțului ai Ucrainei și ai Rusiei, în așa fel încât să putem avansa cu pași uh, repezi și credem că nu sunt cu adevărat motive să, um, care să dea naștere unor polemice, polemici privind eventuale probleme legate de acest acord de asociere. Deci, suntem cât se poate de uh, angajați să lucrăm uh, foarte eficient și cu partenerii din Ucraina și cu reprezentanții Rusiei pentru a putea uh, finaliza acest dosar în maniera optimă pentru toată lumea. Bineînțeles, pe, tot, uh, pe toată durata procesului întotdeauna ne-a fost de mare ajutor și uh, sprijinul Parlamentului. Am ținut întotdeauna seamă de uh, opiniile exprimate în această adunare. Bineînțeles, vă stăm la dispoziție pentru orice întrebare pe care Comisia INTA ar putea să o mai aibă, fie legată de Ucraina, fie legată de uh, uh, alte, uh, alte țări care, în care s-ar aplica un astfel de acord de asociere mai ales acum în acest context în care apar deci anumite măsuri de uh, uh, restrângere a comerțului cu Rusia, anumite sancțiuni, nu-i așa? Uh, să nu uităm, deci, că în momentul de față nu doar au intervenit acele Eh, sancțiuni împotriva importurilor din Ucraina în Rusia, care merg până la 60% din volumul de mărfuri. La fel se întâmplă și în cazul Moldovei cu anumite categorii de mărfuri. Deci credem că uh, și în această chestiune este necesar ca noi, Uniunea Europeană, să trimitem către Ucraina și Moldova un semnal clar de solidaritate, în așa fel încât aceste țări să poată rebalansa comerțul lor exterior exportând către Uniunea Europeană. Deci, dacă sunt nelămurit pe această temă, întrebări eh, vă stăm la dispoziție. Deși, bineînțeles, ne vom concentra, cred, mai mult pe uh, acordul de asociere cu Ucraina. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim Comisiei. Urmează să dau acum cuvântul grupurilor politice. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, evident, sunt uh, conștient de faptul că situația este extrem de sensibilă și că avem nevoie de o ratificare cât mai rapidă a acordului. Este o chestiune esențială. Dar, în același timp, înțelegem cu toții că, din punct de vedere practic, uh, urgentăm mult prea tare procedurile practice iar acest lucru ar putea da impresia că nu evaluăm uh, cu uh, seriozitatea necesară toate problemele. S-ar înțelege că deci parlamentarii ar trebui să înțeleagă mai bine toate chestiunile sensibile și nu doar în ceea ce privește Ucraina și Rusia, ci și în privința unor potențiale efecte secundare asupra companiilor europene, asupra cetățenilor europeni. Pentru că s-ar putea ca ucrainienii care au de-a face cu Europa să aibă de suferit. Iar diferitele noastre instituții care au de-a face cu Ucraina Uh, evident, trebuie să țină seama de faptul că Ucraina nu controlează întregul teritoriu al țării. Deci, pe de o parte, da, e de înțeles că vrem să urgentăm uh, adoptarea reglementărilor în privința circulației persoanelor. Deci, da, haideți să continuăm, dar să o facem uh, fiind conștienți de probleme M-aș bucura foarte mult ca la Strasburg aceste informații să ne fie puse la, uh, la dispoziție, mai ales în privința potențialelor efecte secundare. Mulțumesc. Socialiști democrați? Nimeni? Ok. So, first of all, I, I believe as well it is... În primul rând, da, și eu consider că este înțelept să Uh, încercăm o ratificare în paralel în cele două parlamente, cât mai rapid cu putință, dat fiind contextul uh, geopolitic dramatic. Dar, în același timp, aș dori să primez mai multe informații din partea Comisiei în privința acestei inițiative pozitive, dar cam misterioase, a creării task force-ului ucrainian în luna aprilie Aș ruga Comisia să ne facă o mică evaluare asupra situației uh, creării acestui task force, acestui grup operativ, să știm dacă există chestiuni comerciale, chestiuni uh, vamale, uh, cu atât mai mult în contextul Crimeei, pentru că se știe că trebuie să facem o diferențiere între bunurile pentru Ucraina acum și bunurile pentru Crimea. Ar trebui să știm și noi uh, care este situația acestui grup operativ pe termen scurt și mediu. Mulțumesc. ECR? Nu? Ba da. Intervenție fără microfon. Da, scuze. Colega mea trebuia să vă pună niște întrebări. În ceea ce privește Ucraina, pe mine mă preocupa aspectul militar din acordul de asociere și ce înseamnă uh, acest lucru în contextul uh, geopolitic actual. Pentru că tare mie că se depășește domeniul comercial și se intră mai degrabă într-un domeniu politic. Trebuie să vedem dacă acele condiții uh, vor rămâne la cota actuală sau vor fi întărite. Uh, precum am spus, uh, tare mie că intrăm mult prea mult în uh, acorduri de natură mai degrabă politică decât strict economică și comercială. Și tare mi-e teamă că consecințele acestui uh, lucru ar putea fi tragice pentru Ucraina. Mulțumesc! Mulțumesc și mulțumesc domnului Bertiero pentru prezentarea sa. Noi uh, înțelegem nevoia de a ratifica cât mai repede cu putință acest uh, acord, mai ales din, uh, prin prisma crizei de securitate din estul Ucrainei. Și în acest context, permiteți-mi să spun că trebuie să găsim cât mai repede o, politică, o soluție politică durabilă și de aceea trebuie uh, edificată clar chestiunea sancțiunilor. Acordul de asociere, din punctul meu de vedere, a devenit un adevărat simbol al uh, modului de trai al europenilor în ochii ucrainienilor. Uh, cu 20 de ani în urmă, venitul pe cap de locuitor era de 5.000 de euro, iar acum acesta se ridică la 7.000 de euro. Iată, deci, o dezvoltare economică certă. E de înțeles și totuși că ucrainienii își doresc un nivel de trai și mai bun și, evident, drepturi civile cu adevărat garantate. O apropiere cât mai mare de uh, modul de uh, trai european. O ratificare la următoarea sesiune a, uh, la Strasburg a acestui acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător ar fi cu adevărat de dorit. Am două întrebări în ceea ce privește acordul și negocierile pe marginea acestuia. Prima care este poziția dumneavoastră în privința negocierilor trilaterale între Ucraina, Uniunea Europeană și Federația Rusă? Și poate Uniunea Eurasiatică? Care sunt obiectivele? Care ar putea fi eventualele probleme? Aceasta ar fi prima întrebare. Cea de-a doua întrebare. Vă rog să ne reamintiți ce presupune uh, acest acord de schimb în privința accesului la piață pentru Ucraina, dar și pentru uh, Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Gue Enwood. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să vă spun sincer că mai, sur, mai luat prin surprindere când ai spus că uh, îți dorești o procedură de ratificare expres. Cum se poate ratifica un acord cu un, cum poate un parlament dizolvat să ratifice un acord? Și asta în termen de 14 zile. Credeți cu adevărat că vom uh, restaura încrederea pierdută în Europa astfel? Eu mă cam îndoiesc. Acum, o întrebare concretă. Aș vrea să știu dacă s-a făcut un studiu de impact în privința absenței unui cadru real în privința politicii energetice. Întrebarea mea este următoarea la ce ar trebui să ne așteptăm la iarnă în cazul în care acest acord uh, va fi ratificat prin intermediul procedurii rapide, procedurii de urgență. Am discutat pe larg cu domnul Valevski în trecut și am căzut de acord asupra faptului că acest acord va avea un efect de terapie de șoc asupra uh, ucrainienilor și aceasta pe termen lung. Însă, dată fiind schimbarea situației din Ucraina acum, uh, mi-e teamă că toate aceste chestiuni de fond încă nu și-au găsit răspunsul și soluționarea. Vreau să știu dacă, într-adevăr, acest acord ar uh, contribui la găsirea unei soluții pentru situația actuală în contextul în care, în care oamenii în Ucraina efectiv încearcă să supraviețuiască, să trăiască de pe o zi pe alta astăzi. Vreau să știu ce mijloace suplimentare pentru ajutorarea populației ucrainene au fost luate în calcul. Am o întrebare com adresată Comisiei în privința sistemelor de, care vizează combaterea corupției. cum să impunem măsurile de combatere a corupției în contextul actual, atât de zbuciumat în Ucraina. Uh, nu știu dacă ați auzit despre studiul american asupra obiectivelor principale a uh, obiectivelor uh, principalilor uh, actori de pe scena economică ucraineană, care vizează un uh, exod al populației din uh, partea estică a țării și crearea unui flux migratoriu din estul către vestul țării. Vă mulțumesc! Pentru verzi? Este un punct extrem de important și de preocupant. Sunt de acord cu domnul... Știu că domnul de obicei nu sunt de acord cu domnul Scholz, dar de data asta sunt de acord. Este un punct extrem de controversat, extrem de politic în acest acord, care va avea consecințe foarte mari și care trebuie cumpătate cu mare grijă. Domnul Roder, care este extrem de evaziv, a spus că acest acord trebuie accelerat cât mai mult. Eu nu știu ce ați fumat voi prin anii 60 sau mai de curând, dar sincer vă spun că mi se pare o abordare extrem de ciudată. Eu cred că trebuie să cumpănim lucrurile extrem de atent, să vedem exact care vor fi consecințele. Consecințele asupra națiunilor europene, asupra țărilor străine, asupra economiilor noastre. Practic nu există niciun fel de dovadă tangibilă că aceste chestiuni au fost cu adevărat luate în calcul. Nu știu, am impresia că am spus, da, haideți să sărim pe cai și să semnăm acest acord de asociere, dar fără să ne gândim. L-am auzit pe domnul Ren spunând că și de altfel permiteți-mi să spun că mulți în acest Parlament sunt în dezacord cu dumneavoastră. Deci domnul Ren a spus că um, PIB-ul uh, în uh, Ucraina pe cap de locuitor ar fi de 5.000 de euro. A, nu, pardon, 7.000, da, îmi cer scuze, am înțeles greșit. Dar ați fost de acord cu faptul că unul dintre motivele pentru care Polonia s-a descurcat așa de bine este, constă în subvențiile pe care le-a primit din partea Europei. Și atunci Ucraina s-ar aștepta la subvenții la fel de însemnate. Ori în vremuri precum acestea, alegătorii mei și nu doar ai mei, cu siguranță nu vor aplauda una, o astfel de măsură. Pur și simplu ar fi nerealistă. Eu nu știu pe ce lume trăiți dumneavoastră. Dar comentariile dumneavoastră atât de absurde sper că vor fi readuse la realitate. Suntem extrem de preocupați în ceea ce privește populația uh, Ucrainei, care se ridică la 70 de milioane de locuitori. pardon, uh, mai degrabă 45 de milioane de persoane și ne preocupă măsurile de uh, control care încă sunt valabile și nu cred că este uh, cazul să se discute acum despre um, schimbarea regimului vizelor și ridicarea vizelor pentru locuitorii acestei țări. Nu știu, cu siguranță mai aveam și alte lucruri dezastruoase să vă prezint, dar nu o să o fac acum. Domnul... Mulțumesc domnului Garcia Bercer, oricum. Mulțumesc. Domnul Lotovski are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe de o parte se vorbește despre sprijinirea Ucrainei. Dar, pe de altă parte, putem vedea că în Ucraina este război, război între Ucraina și Rusia. Noi sprijinim Ucraina. Noi și Comisia Europeană ar trebui să facem ceva în acest sens. Pentru că, pe de o parte, sprijinim Ucraina, dar pe de altă parte, sprijinim și Rusia, trimițându-le arme. Deci tragem agresorul de urechi, dar pe de altă parte îi dăm armament la mână. Pe de o parte cerem ratificarea cât mai urgentă a acestui acord și pe de altă parte sprijinim cu arme Rusia. Mulțumesc, nu mai am alte cereri de cuvânt, pare să? drept pentru care Ignacio are din nou cuvântul. Well, thank you very much, uh, Chairman, and I will try... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Încerc să fiu cât mai precis și mai concret posibil în răspunsurile mele la întrebările adresate. Întâi, în ce privește impactul acordului de asociere și TFT în Uniunea Europeană pe de-o parte și în Ucraina pe de altă parte. Comisia este dispusă să ofere orice informații ar fi solicitate de către Parlamentul European odată ce ratificarea avea loc. Dar vă reamintesc că în ce privește uh, Uniunea Europeană, noi deja acordăm tratament preferențial Ucrainei, iar prin acest acord nu vom face decât să consolidăm ferm aceste facilități în manieră permanentă în ce privește partea ucraineană. Pentru prima oară și-ar deschide piața în mod preferențial pentru Uniunea Europeană și ar asuma o seamă de angajamente pentru a se alinia regulamentelor Uniunii Europene. Însă aceste angajamente toate sunt flexibile și permit uh, Ucrainei să stabilească ritmul de adoptare a diverselor texte pentru a se alinea cu achiul comunitar. De asemenea, Uniunea Europeană e gata să susțină acest proces de aliniere. Tocmai de aceea am creat și numita Task Force Uh, domnul Pierre Barat uh, nu a putut să fie alături de noi astăzi, uh, însă va veni în fața comisiei dumneavoastră în viitor pentru a vă explica activitatea dumneavoastră și a task force pe care o conduce. Deci acordăm o susținere efectivă Ucrainei, însă deciziile politice aparțin guvernului legitim al acestei țări. Poate că ar trebui să vă spun ceva mai multe despre aceste discuții trilaterale, pentru că acest punct poate nu a fost încă discutat în comisie dumneavoastră și e important să înțelegeți și contextul acestor discuții. Așa cum știți, Federația Rusă și-a manifestat preocuparea în ce privește impactul pe care îl va avea acest acord asupra economiei sale. Noi ne-am uh, arătat deschiși dialogului cu Rusia și, deopotrivă, cu Ucraina pentru a acorda asigurări că acest acord poate fi implementat într-o manieră în care să nu fie motiv de preocupare pentru Federația Rusă. Acesta este scopul discuțiilor trilaterale care se derulează din luna iulie încoace. Și în acest context discutăm în ce fel putem oferi asigurări Federației Ruse că acordul va putea fi implementat fără să aducă vreun impact negativ asupra economiei ruse. Cum am mai spus, uh, decizia ratificării este una politică ce se va lua de către dumneavoastră aici, Parlamentul European. Și Uh, vecinii Ucrainei au uh, luat o decizie politică curajoasă, încercând să se alinieze poziției Uniunii Europene. Sigur că această aliniere e una progresivă, însă uh, întreaga regiune s-a arătat alături de Ucraina dacă comisia dumneavoastră uh, are orice uh, întrebări relative la angajamentele pe care și le a Ucraina uh, în vederea implementării acestui acord, sigur că vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi detaliile necesare. Cred că au existat și întrebări despre gradul de asimetrie în acest acord. Deocamdată, doar Uniunea Europeană e cea care a deschi- și-a deschis piața în mod preferențial Ucrainei, însă urmare a ratificării acordului și uh, Ucraina uh, va înlătura anumite bariere tarifare și taxe vamale. Uh, se prevede un interval de șapte ani și se poate avea vedere o perioadă de tranziție ceva mai lungă decât șapte ani pentru anumite uh, produse și sectoare. Mă gândesc în special la sectorul automobilelor, care sunt mai sensibile. Oricum, este un acord bun pentru economia europeană, bun pentru economia Ucrainei, uh, și, sigur, e o provocare în termen de implementare, pentru că va fi nevoie de reforme, în special în felul în care este administrată economia ucraineană. Însă responsabilitatea noastră e de a oferi susținere establishmentului ucrainean. Și asta se face deja prin intermediul acelei task force despre care v-am vorbit. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank. Dann öffne ich die zweite Runde. Gibt es Vă mulțumesc foarte mult. Deschid atunci cea de-a doua serie de uh, întrebări. Domnul Bastian. Ich muss mal konkret nachfragen. Mulțumesc. Am o întrebare cât se poate de concretă. Care sunt efectele asupra economiilor statelor membre al Uniunii Europene datorate um, întârzierii negocierii acestui acord. Vorbim de cereale, produse agricole. Știm că întreprinderile americane, Monsanto în special, au uh, uh, manipulat genetic anumite tipuri de cereale. Toate aceste produse nu pot ateriza pe piața europeană. Deci, vă întreb care sunt repercusiunile concrete, de asemenea în domeniul energiei. un sector esențial și care va fi impactul asupra mediului. Fără o argumentație solidă, nu putem verifica nimic în, în aceste sectoare. Pentru toate celelalte acorduri am avut la dispoziție 2 ani pentru a verifica aceste aspecte. Ori acum ne cereți să votăm uh, uh, uh, un text complex în niște circumstanțe cât se poate de controversate și, uh, sincer, sunt uh, preocupat. Nu sunt sigur uh, că lucrurile sunt suficient de limpezi și că aceste lucruri pot ajuta societatea ucraineană până la urmă. Sigur că ne dorim o soluție non-militară care să aducă bine populației ucrainiene și tocmai de aceea insist și doresc să înțeleg foarte clar care vor fi urmările uh, acestui acord și asta în termeni foarte concreți. Państwo, ja rozumiem, że milczenie... Vă mulțumesc, stimați colegi. Înțeleg că Tăcerea are și ea un rost, dar am lansat, lansez o nouă întrebare, deși n-am primit răspuns nici la prima. Mă întreb dacă ați uitat să îmi răspundeți sau nu sunteți în măsură să îmi răspundeți. Bonjour, euh, euh, je vais saluer le représentant de la... Salut pe reprezentantul Comisiei eh, Europene din moment ce ne vorbește de Ucraina, înseamnă că nu are multe de spus despre tratatul transatlantic și o veste bună pentru unii dintre noi. Ne puteți totuși spune ceva mai multe despre discuțiile trilaterale împreună cu Ucraina și Rusia? Știu că riscăm să abordăm acest punct și la punctul următor, dar vă rog să ne spuneți puțin care e atmosfera în aceste discuții și care e poziția Rusiei pe această temă. Vă mulțumesc. Rin. Uh, dacă e să avem o imagine de ansamblu în ce privește stabilizarea economică, în primul rând, a Ucrainei, aș întreba care sunt estimările curente din partea Comisiei în ce privește angajamentele financiare ale Uniunii Europene pentru stabilizarea Ucrainei vorbim de 10-15% din nevoia globală, care ar reprezenta um, ceva jur la 50 de miliarde de euro, deci vorbim de vreun milion și jumătate, de, de vreun miliard și jumătate. Ne putem angaja la 10 miliarde din partea um, femeii. Vorbim de ambele documente, atât acordul de asociere cât și uh, tratatul de liber schimb. Uh, Asta ar însemna că uh, Ucraina ar putea fi susținută în termen de dezvoltare. Vă mulțumesc. I've just got one very, very quick and simple question. Foarte pe scurt. Există prevedere în acordul de asociere sau ar putea să apară potrivit cărora am facilitat și regimul vizelor între uh, UE și Ucraina. Moldavien. Uh... În încheiere aș adresa și o întrebare în ce privește acordul cu Moldova. Cum putem oferi acces privilegiat când vedem care sunt sancțiunile luate de producătorii europeni vis-a-vis -vis de Rusia? Ce a prevăzut Comisia în acest sens? Let me, let me, I hope I will be able to answer. Sper să vă pot răspunde tuturor. Iar dacă am uitat unele dintre ele, vă rog, nu ezitați să îmi reamintiți. Mai întâi, domnul Charles s-a referit la energie și agricultură, două sectoare importante. Uh, Sper că s-a înțeles foarte limpede că, potrivit acestui acord, Uniunea Europeană nu e de acord cu vreo schimbare uh, a uh, regimului de tarife preferențiale. Ucraina a fost de acord să-și alinieze legislația cu cea Uniunii Europene și o fac în manieră progresivă. Ne vor notifica după intrarea în vigoare a acordului, care sunt deciziile pe care le-a luat și care este ritmul de uh, aliniere. Însă nu există niciun angajament din partea Uniunii Europene pentru a schimba vreo iotă din uh, legislația ei. Sigur că anumite concesii s-au făcut Ucrainei în domeniul agricol. Sigur că nu poți încheia un acord fără concesiuni, dar aceste concesii apărute în negociere nu vor avea, pot să vă asigur, niciun fel de impact negativ asupra piețelor europene. În acest moment, Uniunea Europeană aplică în mod unilateral anumite concesii asupra tarifelor produselor ucrainiene și în mod progresiv, de asemenea, Ucraina la rândul său își va deschide piața pentru uh, către uh, Uniunea Europeană. Prevederile în domeniul energetic din acord nu fac decât să reflecte un angajament al Ucrainei. Oricum fac deja parte din Carta Europeană pentru Energie. Și la fel, Ucraina se angajează să-și alinieze legislația din domeniul energetic la legislația europeană. Consecințele pentru Uniunea Europeană nu sunt de competența mea să speculez sau nu. Însă acordul are prevederi extrem de specifice care garantează tranzitul uh, carburanților. Acum, în ce privește discuțiile trilaterale, permiteți-mi să uh, mă adresez în mod specific domnului Jadot. Luna trecută am asistat la astfel de consultare trilaterală cu Federația Rusă și cu Ucraina și uh, din ambele părți um, delegațiile au fost uh, cât se poate de um, competente și am avut o discuție constructivă și competentă. Am intrat în explicații detaliate despre prevederile acordului, um, pe aspecte tehnice, de ce el trebuie să fie flexibil, de ce uh, permitem Ucrainei uh, cu ce viteză își va alinia uh, legislația la regulamentele europene. Și am încercat să asigurăm Federația Rusă că exporturile uh, către Ucraina ar fi afectate. Deci eu cred că am avut o discuție constructivă și sperăm ca și în următoarele întâlniri să păstrăm o atmosferă similară. Am fost uh, invitați la Minsk pentru o astfel de întâlnire, iar pe 12 septembrie va avea loc o întâlnire la nivel politic și sperăm că putem asigura din nou Federația Rusă că nu au niciun motiv să se teamă de acest acord, ci că, din potrivă, suntem gata să conlucrăm cu toții pentru a monitoriza implementarea acordului într-un mod care să poată răspunde oricăror neliniști. Și sperăm că Federația Rusă nu vor face Ucraina ce a făcut și Moldovei. unde uh, Federația Rusă a decis să suspende acordul bilateral pe care, comercial pe care îl avea cu Moldova, uh, Sperăm să nu uh, asistăm la o, uh, atitudine similară și vis-a-vis -vis de Ucraina. În ce privește susținerea oferită de către UE Ucrainei, nu pot să reprezint în integralitatea sa echipa de task force, dar pot să vă spun că Deja, Comisia Europeană a acordat 600 de milioane de euro împrumuturi și granturi în valoare de aproximativ 200 de, 250 de eh, mii de euro. Sigur, încercăm să susținem economia ucraineană într-o uh, situație, într-un moment foarte, foarte dificil. Și e limpede că avem o datorie și o responsabilitate pentru a oferi susținere uh, Ucrainei pentru a-și reconstrui economia. Sigur că unele uh, întrebări adresate anterior se refereau la câte prevederi de tip comercial vor fi incluse în acord. Sigur că acestea vor fi prezente pentru că e vorba de regulamente tehnice care trebuie să adaptate uh, regulamentelor Uniunii Europene. Uh, e vorba de taxe vamale și așa mai departe. Important e că Ucraina vrea și se îndreaptă în această direcție și tocmai de aceea noi le vom oferi asistență. Mă că nu știu mare lucru despre o, o eventuală măsură de facilitare a vizelor pentru Ucraina. Însă am luat notă de întrebarea dumneavoastră și am să o uh, transmit colegilor mei, așa încât să vă putem uh, oferi un răspuns după consultări cu colegii. Dar deocamdată nu s-a invocat tema vizelor în aceste discuții. Însă mai mult de atât nu știu, așa încât trebuie să verific și am luat notă de întrebarea dumneavoastră. Încă o temă ar fi Crimea. Sigur, știm că Federația Rusă a anexat în mod ilegal Crimea și ca atare Crimea nu va beneficia de niciuna din măsurile um, acestor uh, acorduri. Însă această relație a noastră cu Crimea ține de aspecte politice pe care nu le stăpânesc. Știm ce măsuri s-a luat în luna iulie. Comisia a luat acțiuni pentru a susține producătorii europeni în fața sancțiunilor aplicate Rusiei. Sigur, nu e tema discuției de astăzi, dar e limpede că că dacă am luat măsuri vis-a-vis -vis de Rusia, e pentru a oferi un uh, răspuns foarte clar Rusiei care destabilizează Ucraina. Luăm act și uh, ca atare susținem pe producătorii noștri care au de suferit în urma acestor măsuri. Și vom purta și în atenția OMS acest Uh, probleme. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Nu mai văd alte înscrieri la cuvânt sau alte întrebări și cred că putem considera acest schimb de opinii în marginea celor patru puncte închis. Nu am auzit nici obiecții, cu excepția unei singure critici împotriva acestei proceduri uh, de urgență și ca atare pornesc de la principiul că această comisie a noastră susține uh, procedura. Cu toate acestea voi trimite o scrisoare către Comisia AFET și președintelui unde vom explica poziția noastră vis-a-vis -vis de acest acord așa încât să putem discuta condițiile ce vor fi puse în aplicare aici, dar și condițiile pe care le vom impune Ucrainei. Și în al doilea rând, sublinind că e vorba de o procedură de urgență datorată circunstanțelor extraordinare și că în vremuri normale Insistăm cu toții asupra importanței consultării Parlamentului și acordării timpului necesar pentru verificarea tuturor elementelor acestor acorduri. Helmut, uh, ultima oră de cuvânt. Eu m-am exprimat totuși clar. Eu nu sunt de acord cu procedura propusă. Eu aș dori totuși ca grupurile să se poată exprima. E totuși ceva fără precedent. Președintele, grupurile au ceva de spus? Frau Le Pen. Ah, I support Helmut. Vous ne pouvez pas euh, euh, tirer... Da, la rândul uh, meu consider că nu putem spune chiar așa de ușor că Comisia și-a dat acordul, grupurile nu s-au exprimat uh, ca atare. Uh, Uh, iată, eu, spre exemplu, diversi deputați pe care îi reprezint sunt cu totul și cu totul împotrivă, împotriva utilizării acestei proceduri rapide. Gut, dann möchte ich mich nochmal rückversichern bei den anderen Fraktionen. Herr Lambsdorff. Uh, să vedem dacă există reacții de la celelalte grupuri politice. Bine, aș fi preferat să pot uh, scrie în scrisoarea către AFED că este o poziție unanimă. Ți sigur, voi renunța la acest termen. Totuși, uh, reiterez ideea că, deși procedura are un caracter extraordinar, ea mm, vine într-un context la rândul lui ieșit din comun. Deci să nu uităm că într-un astfel de context, dacă UE ar putea să ajute Ucraina și n-ar face-o, ar frâna acest demers, cred că nu ar fi un semnal foarte bun. Deci cred că totuși că putem folosi această procedură accelerată. Sunt și eu de acord cu antevorbitorii, situația nu este deloc obișnuită și, într-adevăr, Uh, suntem nevoiți să lucrăm într-un mod diferit de procedurile normale. Deci, uh, bineînțeles că trebuie să fim întotdeauna atenți și la responsabilitățile politice pe care le angajăm și bineînțeles că mereu avem în vedere uh, viitorul țărilor noastre ale Europei. Dar în astfel de circumstanțe, să ne gândim că totuși uh, în Ucraina, uh, când Ucraina arde, când avem de face cu un război în desfășurare, trebuie să dăm dovadă și de solidaritate și de înțelegere, inclusiv la nivel de procedură politică. Vă mulțumesc. David Martin. Dăm cuvântul lui David Martin. Foarte pe scurt, uh, nu ne împotrivim acestei proceduri. Vreau doar să comentez uh, pe scurt în ce privește deci în momentul în care vom transmite poziția noastră către AFED și Parlament. Deci, evident, vom susține uh, uh, procedura, dar cu, uh, cu această mențiune că este o situație, un, o procedură extraordinară într-o situație deosebită. Uh, e adevărat că Ucraina trece printr-o situație extrem de deosebită, tulburările interne, situația la nivel politic a Parlamentului ucrainian. Deci este un caz și nu... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Spuneam și mai devreme, avem de-a face aici cu uh, chestiuni foarte sensibile. Uh, Uh, nu este vorba numai despre comerț, dar există anumite clauze care merg până la politica de apărare sau de cooperare militară. Deci vorbim și despre implicarea UE în chestiunea uh, gestiunii crizelor, uh, de exemplu. Deci, pe undeva, totuși, mi se pare că trimitem și un semnal greșit dacă dăm impresia că ne grăbim foarte tare și semnăm oricum se, se nimerește. Vă mulțumesc! Je rejoindrai sans, sans... Eh, la rândul meu eh, voi eh, prelua parțial poziția lui David. Nu respingem această procedură, deși știm că ea iese din cadrul normal de lucru, însă nu dorim să respingem această procedură pentru că trebuie într-adevăr să oferim un semnal clar politic Ucrainei. Pașini. I would just like to say that uh, this proposal is very controversial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 You said there was a majority of the committee. Dacă ni se poate preciza mai clar care este poziția grupului socialist și democrat. Dacă... Deci, să, să ne înțelegem, dacă este nevoie, dacă există o cerere în sală să votăm pe această temă, haideți să votăm, putem uh, pune întrebare. Cine este în favoarea procedurii uh, de urgență? Deci începem să numărăm. And who is against? Să vedem acum cine este împotrivă. And seven. So it's clear. Deci, după numărătoare, apare clar că majoritatea Comisiei este în favoarea uh, utilizării acestei proceduri. Deci, vom uh, proceda ca atare. Deci în 3 minute urmează și uh, votul normal prevăzut. Deci vă rog verificați că aveți cartelele de vot. haben sie meine danke herr Vorsitzender. Bedauere ich, haben sie meine handzeichen nicht gesehen vor. ich möchte schon betonen dass es ein ausgesprochen Mulțumesc, domnule președinte. Poate nu m-ați observat când am ridicat mâna, dar țin să protestez. Uh, nu vorbim despre o procedură obișnuită. Nu mi se pare normal să uh, Uh, votăm uh, aici una, două, așa, în favoarea acestei proceduri accelerate, Ah, Herr Oberheim. Okay, four o'clock. We know that we will... Atenție, de, dragi colegi, am ajuns la ora 4 fix. Atenție, dragi colegi și colege. Sper, deci, că toată lumea are la îndemână cartela de vot și Sper să începem votarea imediat. Deci întâi vom vota uh, chestiunea bugetului conform raportului Böge. Deci mai întâi uh, cine votează pentru, iar ulterior cine votează contra. Dacă sunt abțineri, adoptăm. Apoi urmează amendamentul doamnei Keller, care este de fapt caduc, deci nu ne ocupăm de el. Mai departe, amendamentul 5. Doamna Keller, cine este pentru? Cine este împotrivă? Adăugăm acest amendament reținut. Amendamentul 6, deci vedem acum cine este contra. Respingem și acest amendament. Trecem la amendamentul 7, care conține uh, două părți. Prima parte a amendamentului, cine este pentru, cine este împotrivă, abținere avem, se adoptă. Și a doua parte a acelui amendament, cine este pentru, să vedem cine este împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea. Trecem la amendament, amendamentul 8 din partea doamnei McClarkin. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul cu numărul 9 din raportul Böge. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri eventual, se respinge. Amendamentul 9. Verificare electronică. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Daniel, ai un membru în plus. Gata, s-a închis votul. Adoptat. Foarte bine. Amendamentul 10 al domnului David Martin. Pentru. Împotrivă. Vom verifica electronic. Vot deschis. ECR-ul are un membru în plus. Vot închis. Se aprobă. Amendamentul 11 a doamnei Șache pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 din partea raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 2. Pentru, împotrivă, verificăm electronic. Vot deschis. Votul s-a închis. se adoptă. Amendamentul 15 din partea domnului Schultz pentru, împotrivă, respins. Verificăm electronic. Deschis votul. Gata, am închis votul. Deci se respinge. Ianic îmi pune la îndoială judecata. Și acum ajungem la votul final. Am deschis votul. Deci votul final este unul electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Cu o majoritate zdrobitoare, acesta este adoptat. Felicitări raportorului. So, damit kommen wir zur Abstimmung der Haushaltslinien. Ajungem acum la votul asupra liniilor bugetare. Raportorul este încă o dată domnul Reimer Böge. 20010101 cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi trecem la amendamentul doamnei Șache, adițional 200202 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul domnului Schulz, adițional la linia 200204, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm electronic. Deschidem votul. S-a închis votul. Deci respins. Trecem la amendamentul la linia bugetară 21027729 al doamnei Arena pentru împotrivă abțineri Haideți să verificăm. Vot deschis. Vot închis. Respins. Trecem la votul final pe amendamentele la liniile bugetare. Vot electronic. S-a deschis votul. Und die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. Aceste amendamente sunt adoptate printr-o foarte mare majoritate. Încă o dată felicitări domnului Böge. S-a terminat, deci, uh, votarea pe ziua de astăzi. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit kommen wir zum äh, Tagesordnungspunkt 15. Ajungem deci la punctul 15 de pe ordinea de zi. Vă rog frumos să faceți liniște în sală. Este vorba despre Este vorba deci despre acordul privind bunurile ecologice. Uh, Uniunea Europeană împreună cu 13 alte membre ale Organizației Mondiale a Comerțului a depus o abordare bilaterală, a înaintat o abordare bilaterală și ar fi extrem de util pentru noi să aflăm care este situația în momentul de față și să vedem care sunt și uh, legăturile dintre uh, negocierile pe marginea acestui acord și celelalte negocieri. Am trecut de faza consultărilor între 13 iunie și 21 iulie, iar acest lucru se va reflecta în rezultatele negocierilor. de fapt, s-au reflectat în um, urma primei runde de negocieri din iulie. Cea de-a doua rundă de negocieri va avea loc în această toamnă. Cred că acest subiect este de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea economică în Uniunea Europeană. Voi da cuvântul acum Comisiei. Aș vrea să se clarifice o chestiune. Pe ordinea de zi mai apărea un punct în privința uh, relațiilor comerciale dintre Uniunea Europeană și Rusia. Și uh, tocmai ce s-a spus că am uh, discutat despre toate aceste chestiuni la oaltă, ori mie nu mi s-a părut. Aș vrea să știu dacă va mai avea loc o dezbatere în privința relațiilor cu Rusia, o dezbatere separată. Este un subiect de cea mai mare însemnătate. Cu siguranță va trebui să introducem acest subiect pe următoarea ordine de zi. Trebuie să vedem dacă uh, vor fi adoptate noi sancțiuni. Evident, discuțiile încă nu s-au încheiat pe acest subiect. Haideți să ne întoarcem acum la OMC și bunurile ecologice. Îl avem alături de noi pe șeful de unitate, uh, unitate comerț și dezvoltare durabilă, doamna Monica Hensky, care ne va prezenta astăzi uh, situația în privința acestui acord. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Uh, Vă mulțumesc pentru ocazia de a vă prezenta această inițiativă. Poate unii dintre dumneavoastră o cunosc deja pentru că s-a discutat deja despre bunurile ecologice în comisia dumneavoastră anul trecut și am avut deja schimburi de opinii în trecut pe marginea acestui subiect cu Parlamentul. Suntem încântați să vă anunțăm lansarea oficială a acestor negocieri în luna iulie la Geneva, moment în care Uniunea Europeană, împreună cu 13 alți membri ai uh, uh, OMC-ului, au lansat un, uh, o etapă foarte importantă a eliminării barierelor în fața comerțului cu bunuri ecologice. Uniunea Europeană dorește să se ajungă la un acord în această privință pentru că ar fi, benefit, ar fi bun, uh, a, a, pen, evident, pentru uh, mediul înconjurător, dar și pentru economie. Noi uh, vedem acest acord uh, uh, în, prin prisma acordului viitor în privința bunurilor și serviciilor. Negocierile de la Doha vizează în, printre altele în mod foarte clar bunurile și serviciile ecologice. În acordurile bilaterale, uh, Uh, s-a vorbit despre a da întâietate acestor bunuri ecologice. Această inițiativă, care a fost lansată drept o la, uh, inițiativă multilaterală la OMC, vizează nu doar liberalizarea acestor bunuri, ci și consolidarea sistemului OMC. Despre ce este vorba? Ei bine, e un subiect destul de tehnic, uh, Vă voi trimite o prezentare în scris, voi folosi câteva dintre diapozitive, dar uh, regăsiți uh, detalii tehnice în prezentarii. OMC-ul vizează un acces facilitat la bunurile și tehnologiile ecologice. Ce sunt aceste bunuri și tehnologii ecologice? Ei bine, cele care sunt incluse sau sunt necesare pentru combaterea poluării uh, atmosferice, uh, tratarea apei de băut. Este vorba de fapt despre o paletă foarte largă de produse care cu toate contribu- uh, contribuie la um, combaterea schimbărilor climatice și la dezvoltarea durabilă. Noi dorim înlăturarea tarifelor pentru aceste bunuri pentru țările care semnează acordul, dar în mod ideal nu am dorit să ne oprim acolo, ci am dorit să avem un acord care să vizeze și barierele non-tarifare și serviciile ecologice. Pentru că nu este de ajuns să produ- doar să uh, um, cumperi turbine eoliene, trebuie să ai acces și la serviciile ecologice servicii de inginerie, de consultanță și așa mai departe. Iată de ce Uniunea Europeană propune nu doar liberalizarea bunurilor, ci și ulterior liberalizarea serviciilor și barierilor netarifare. 65% din piața actuală este reprezentată de servicii și doar 35% din piață de bunurile ecologice. Deci, iată, trebuie să, ca atât bunurile cât și serviciile să fie luate în calcul. Această inițiativă va, avea, va aduce beneficii foarte concrete și mai multe, dar vă voi prezenta doar șase dintre acestea. În primul rând, va accelera uh, piața globală acestor bunuri. La ora actuală, uh, Uh, aceasta se ridică la suma de 1000 de miliarde, dar această sumă va crește foarte rapid din cauza uh, urbanizării rapide. În al doilea rând, această inițiativă va duce la o industrie ecologică, verde. Noi aici, la nivelul Uniunii Europene, avem o astfel de industrie, dar dorim uh, dezvoltarea acesteia și la nivel mondial. Această industrie aduce creștere economică și creează locuri de muncă, chiar și în perioada de recesiune. Circa 4 milioane de locuri de muncă au fost create pe această piață în ziua de astăzi. În al treilea rând, această inițiativă ar putea ajuta la atingerea obiectivelor ambițioase ale Uniunii Europene în pachetul climă și energie. De asemenea, ar facilita accesul la energie mai ieftină și mai curată, obiective pe care ne dorim să le atingem în noul pachet climă și energie până la finele anului 2015. În al patrulea rând, accesul ieftin la tehnologii este uh, important atât pentru noi, dar și pentru partenerii noștri în curs de dezvoltare. În țările în curs de dezvoltare, mai ales în China, această inițiativă este extrem de importantă. Dintre, cei, dintre membrii care au aderat la această inițiativă, mare parte reprezintă acea masă critică din comerțul mondial. Dar și țări precum Costa Rica s-au alăturat aceste inițiative și ne-am bucurat ca și altele să ni se alăture. În al cincilea rând, și cred că e cu atât mai relevant uh, cu cât tocmai ce s-a discutat despre Rusia și parteneriatul de vecinătate, această inițiativă ar contribui la securitatea energetică uh, și la scăderea dependenței de combustibilii fosili în Uniunea Europeană. Președintele Obama a inclus această măsură în pachetul său de acțiune pe climă. De asemenea, și China uh, se bazează foarte mult uh, pe aceste măsuri pentru energie și ecologie. În fine, noi considerăm că în contextul post-Bali este extrem de important să se consolideze OMC-ul și ca mandatul DDA să fie extins. Deci atât pe bunuri cât și pe servicii. Este vorba despre o inițiativă multilaterală, dar deschisă tuturor țărilor care doresc să se alăture. Și s-ar putea um, aplica tuturor. Uh, Inițiativa a fost foarte bine primită la data lansării sale la 8 iulie. Haideți să vedem care vor fi următoarele etape. Domnul președinte a spus deja faptul că negocierile, cea de-a doua rundă de negocieri va avea loc în luna septembrie. Este vorba despre rundele de negocieri inițiale. Cu siguranță la începutul anului viitor vom intra în detaliile tehnice Uh, aceste date vor fi publicate și vom lansa un um, studiu de impact um, împreună cu SIA, vom evalua contextul social, economic și așa mai departe. Și în fine, ne vom angaja în continuare alături de partenerii noștri și de societatea civilă la Geneva au avut loc multe astfel de întâlniri. Sperăm că acestea vor continua și așteptăm cu mare interes contribuția Parlamentului. Mulțumesc! Președintele, mulțumim foarte mult pentru prezentare. E o inițiativă extrem de uh, prețioasă pentru economia Uniunii Europene, întâi de toate, dar și pentru OMC, desigur. Mai întâi din partea PP, dacă sunt comentarii. Nu ia nimeni cuvântul, atunci grupul socialiștilor. Domnul Gaspari, vă rog. Îmi cer scuze, am lipsit doar câteva clipe. Uh, Pentru mine e dificil de definit un bun ecologic și unul care nu este ecologic. Putem oare forma niște categorii clare sau poate că ar trebui să avem un demers cât mai flexibil pentru a putea jongla de la o categorie la alta? Să încercăm să obținem o scădere a barierelor tarifare. Uh, dar, încercând să facem totul pentru binele mediului, mă întreb dacă nu cumva creăm prejudicii altundeva. Și dată fiind situația actuală a negocierilor în cadrul OMC, speranțele mele sunt foarte limitate și când vedem că alte regiuni ale lumii au reușit să obțină un astfel de acord pe bază voluntară, poate că ne-am putea gândi și noi la ceva mai ambițios și, dacă se poate, ceva mai constrângător. Socialiștii, acum spune președintele, nu doresc să se exprime. Grupul ECR, Ninu, dorește să ia cuvântul. Grupul ALDE, gol. vă rog. Îți mulțumesc, Bernd. Ce tocmai spus Daniel Caspar este adevărat. E foarte dificil de delimitat ce este un bun ecologic și ce nu. Un bun verde, ca să spunem așa. Și apoi să încercăm să promovăm tocmai pe acestea. Sigur, pe de altă parte, intenția este una cât se poate de lăudabilă. Dar, în condițiile în care protecția mediului este uh, adesea interpretată ca o barieră non-tarifară în calea comerțului, eu cred că e totuși ciudat ca OMG-ul să opteze pentru această cale de reflexie, chiar dacă e adevărat că un grup de state membre au uh, uh, lansat această inițiativă. Poate că, la rândul ei, Comisia Europeană ar trebui să încurajeze și să stimuleze uh, o astfel de reflexie pentru a afla dacă asemenea uh, prevederi vizând mediul, dacă nu cumva ele fac parte din prevederile normale, obișnuite în cadrul unor astfel de acorduri. Pentru că, e adevărat, așa ar trebui să se întâmple. În anumite acorduri se prevede includerea unor dispoziții care să permită optarea pentru anumite aspecte ce protejează mediul. Dar susținerea unor astfel de bunuri sau servicii pot la rândul lor constitui o anumită distorsiune a concurenței dacă să le comparăm cu alte tipuri de bunuri. Ați mai vorbit și de impactul asupra sectorului serviciilor. Însă în domenii atât de sensibile precum administrarea uh, apelor uzate. Întrebările pe care le punem în Uniunea Europeană vizând aprovizionarea cu apă și prețul crescut al acestea, ei bine, publicul nu mai are nevoie de alte reguli comerciale. Își dorește ca astfel de sectoare să rămână de resort public interesul general și uh, binele mediului trebuie să prevaleze. nici Jadot pentru versi. Într-adevăr, subiectul este cât se poate de interesant și în ciuda tot ce auzim, acest sector uh, e verde, e mai puțin atins de criză și creează locuri de muncă, în ciuda tot ce auzim uh, chiar și în forurile europene. Totuși, ce rămâne dificil în această inițiativă e posibilitatea de a evalua credibilitatea și aș spune sinceritatea acestei inițiative. Vedem că dacă obiectivul e acela ca adevărate tehnologii ecologice care permită să, combaterea um, schimbărilor climatice, fie că e vorba de izolarea clădirilor și așa mai departe, sau energii regenerabile, sigur că suntem pentru, trebuie să fim pentru chiar dacă nu în cadrul acestui acord. Însă, dacă în același timp putem combate dumpingul chinezesc în ce privește cele fotovoltaice, un lucru pe care Europa nu l-a reușit, deși e limpede, e dovedit că producătorii chinezi conturnează regulile europene. Vedem în urmă următorul ciclu de negocieri din tratatul transatlantic, Statele Unite pun pe masă acest subiect. Ori uh, uh, Europa nu se exprimă asupra subvenților în ce privește utilizarea energiilor fosile. Un reactor nuclear este sau, reactor nuclear este sau nu un bun uh, ecologic? Îmi spuneți că da? E bine, eu vă zic că nu. Da? Uh, un incinerator de deșeuri este un bun ecologic? Nu Uh, agrocarburanții de azi sau um, alte produse sunt uh, bunuri ecologice, e bine, putem avea, avea mari diferențe de apreciere. Însă dacă îmi vorbiți de tehnologii care, sigur, au în spate uh, o strategie de publicitate imensă pentru a demonstra că ele sunt ecologice, în timp ce în realitate nu sunt, uh, nu pot fi de acord. Ajungând acum la OMC, Există un aspect conex, anume procedele de producție, metodele de producție. Dacă vorbim de, de ulei de palmier, ei, puteți considera la limită că e mai puțin poluant decât, să zicem, petrolul sau dieselul. Dar dacă e să analizăm procesul de producție, nu mai vorbim despre un bun ecologic. Și am discutat îndelung aici în Parlamentul European de agrocarburanți și de calitatea lor. Sigur, inițiativa poate fi interesantă, dar dacă suntem serioși și din punct de vedere al uh, bunilor serviciilor pe care le introducem pe această listă, vorbiți de țările în dezvoltare. Într-adevăr, e foarte important din punct de vedere al schimbării climatice aceste țări în curs de dezvoltare, nu se regăsesc în această inițiativă. Ori, impunem această inițiativă plurilaterală sau uh, lansăm clauza națiunii cele mai favorizate. Și atunci, chiar dacă nu sunt um, părți cu dreptul de pline și țările în curs de dezvoltare pot avea acces la această inițiativă. Ideea textului este bună, însă va deveni credibilă doar atunci când vom fi serioși, vom avea o abordare realmente ecologică și pentru mediu fie că vorbim de produse sau servicii, care, în ciuda campaniilor de comunicare, uh, riscă să devină adversare ai protecției mediului. Mulțumesc! Mulțumesc pentru EFD. Cine cuvântul? Vă rog. Suntem și noi de acord cu faptul că lista bunurilor incluse ca bunuri ecologice pune probleme. Sunt de acord cu domnul Jardot. Și e un lucru periculos. Am putea fi invadați de produse din Asia care nu respectă norme de fabricație și norme de securitate. Prin urmare, trebuie să verificăm de mai multe ori despre ce vorbim, cine sunt producătorii și cum produc ei aceste bunuri, așa zis, ecologice. Președintele, nu există alte înscrieri la cuvânt, așa încât vă voi ruga, stimată doamnă, să ne răspundeți. Uh, eu sunt din Bulgaria și dacă dau din cap într-un anumit fel, să știți că, de fapt, când pentru noastre da, pentru mine nu și invers. Vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și întrebări. Încerc să vă răspund. Haideți să începem cu produse. Ce este un produs ecologic? Ne dăm seama de uh, provocările tehnologice pe care uh, uh, le-ați subliniat și dumneavoastră. Obiectivul nostru este să rămânem cât se poate de pragmatici în aceste negocieri. Nu dorim să Intrăm acum într-o discuție academică, pentru că uh, astfel de tentative au uh, eșuat și trecut în cadrul OMC. Ani la rândul uh, s-a discutat despre uh, liberalizarea acestui tip de comerț la OMC. Niciun membru nu poate propune un produs fără a oferi un background credibil um, în termeni ecologici și fără verificări temenice și intenționăm ca la fiecare rundă de negocieri, ori de câte ori e discutat un sector, bună oară, poluarea atmosferică, uh, experți să fie invitați inclusiv de la ONU, din uh, ONG-uri, think tank-uri și așa mai departe așa încât să obținem la final o listă care să aducă beneficii nu doar economice, ci și de mediu. În ce privește serviciile, putem distinge două tipuri de servicii. Cele uh, în mod tradițional numite ecologice, de exemplu uh, managementul apei și altele uh, din cadrul negocierii TISA. Ce mai putem adăuga sunt serviciile care sunt legate în mod direct de un anumit bun. Bună oră, uh, mentenanța și furnizarea. Sigur că abordarea tehnică e dificilă în astfel de cazuri și nu știm dacă de la bun început vom putea include și serviciile, dar aceste uh, discuții tehnice în etapa următoare ar putea antrena și liberalizarea anumitor servicii auxiliare. Uh, întrebarea referitoare la țările în dezvoltare. Am menționat că anumite astfel de țări sunt parteneri în inițiativă și există și altele care și-au manifestat interesul. Vorbim de Africa de Nord, unde avem câțiva parteneri, uh, Marocul, de exemplu, uh, și Chile și-a manifestat interesul, avem discuții cu Mexicul și încercăm să atragem în această inițiativă cât mai multe țări în uh, inițiativă. Însă, uh, desigur, va fi aplicată clauza națiunii cele mai favorizate. Rămânem deschiși, așa încât cât mai multe țări să poată să adere. E interesant nu doar exportul, ci și importul de astfel de bunuri. Și ambasadorul Costa Rica la Geneva a subliniat acest lucru atunci când am lansat inițiativa. Costa Rica, chiar dacă nu produce um, tehnologii informatice, s-au alăturat inițiativei în ce privește importul acestor bunuri IT. La o altă, cu Ministerul Educației de la ei, au devenit astăzi un exportator de servicii IT. S-a vorbit de negocierile mai largi din cadrul OMC, de ce e vorba de o inițiativă pluri și nu multilaterală. Noi sperăm ca ea să devină și multilaterală într-un bun final, dar deja acest proces plurilateral va consolida sistemul de comerț multilateral în cadrul OMC și barierele tarifare vor fi înlăturate în această schemă. În concluzie, E adevărat, nu va fi ușor, ne dorim să fim pragmatici. Nu credem că vom putea rezolva toate problemele, uneori a problema biocarburanților sau a metodelor de producție pe care le evoca domnul Jato, dar cred că ne putem concentra pe un set de bunuri a căror folosire poate contribui la anumite procese ce vor ameliora protecția mediului sau pot aborda provocările legate de uh, schimbările climatice. Și vă asigur că vom avea un impact uh, asupra mediului cât se poate pozitiv. Mulțumesc, spune președintele. Bineînțeles, vom însoți, vom urmări uh, negocierile ce urmează și cu titlu personal. Uh, eu cred că multe aspecte pozitive reies din această negociere, dar în discuția noastră au apărut și puncte critice. Deci vom continua să discutăm cu dumneavoastră. Așadar, încheiem punctul 16 de pornea de zi și trecem la punctul 17. E vorba de negocierile cu Canada. Sunt încântat de faptul că astăzi îl putem saluta pe domnul Petricio, care are drept atribuții negocierea acordului CETA, textul uh, e finalizat, practic, și a trebuit semnat chiar pe 25 septembrie. Pe de o parte e un succes, e o realizare, că pe lângă acel da politic din octombrie 2013, iată să avem un text gata pregătit și ca tare dorim să vă felicităm. Dar suntem de asemenea cât se poate de curioși în ce privește conținutul final al acestui acord. Suntem curioși în ce privește elemente specifice care continuă să fie criticate. E vorba de arbitraj, de teme legate de aspectele ISDS. Vă rugăm așadar să ne dați cât mai multe informații, după care va urma uh, un schimb de opinii asupra procedurilor de urmat. Aveți cuvântul. Thank you very much, Chairman. Let me first say that I'm very happy. Dați-mi voi să spun mai întâi că mă bucur să mă reîntorc la reuniunile Comisiei INTA. În uh, ce privește deci stadiul negocierilor CETA, uh, voi prezenta pe scurt uh, care vor fi pașii următori. Iar în ce privește aspectele de conținut, voi aștepta câteva uh, impulsuri din partea comisiei ca să știu la ce anume să mă refer, având un timp limitat la dispoziție. Uh, de altfel, am remarcat că domnul președinte deja a făcut câteva aluzii la anumite subiecte interesante. Deci, putem spune în momentul de față că am terminat negocierile propriu-zise uh, la începutul lunii iulie și uh, dispunem acum de un text uh, complet, definitiv, care a fost uh, transmis parlamentelor naționale pentru uh, studiu și aprobare. Canada a făcut de asemenea același lucru cu parlamentele regionale. Deci, sperăm să putem avea următoarea discuție um, pe 12 septembrie. altă etapă care va fi uh, pe 26 septembrie sperăm împreună cu primul ministru Harper al Canadei să putem face un anunț oficial. Deci, după care urmează deci, să procedăm la alte verificări juridice, să uh, lansăm și procesul de traducere, pentru că trebuie să dispunem de, un, de o versiune lingvistică autentică în toate limbile oficiale Uniunii Europene, deci sunt chestiuni care țin de metodologie și de obligații constituționale, dar este un proces care cere ceva timp și are anumită complexitate. Deci, deocamdată e cumva greu să spunem când anume toate aceste etape tehnice vor fi uh, finalizate. Deci, odată ce vom sfârși aceste etape tehnice, vom putea, în fine, să prezentăm uh, mai departe către Consiliu și Parlament. Deci aș vrea acum reamintesc uh, ceva care poate riscă să fie scăpat de vedere, și anume complementaritatea între uh, UE și uh, Canada. Uh, Canada are o economie puternică, este un exportator foarte puternic și interesele sale comerciale sunt complementare cu uh, multe dintre economiile din UE. Totodată să nu uităm, Canada este și un uh, mare investitor în Europa. Asta, deși uh, economia Canadei per ansamblu este un jucător relativ mic comparat cu cea a UE, mai degrabă putem compara cu anumite state UE. Dar, uh, în orice caz, proporțional investiția canadiană în Europa este considerabilă dacă ne gândim cât investesc europenii în Canada. Deci aceste investiții uh, ajută să, întotdeauna să ne gândim la asta, la crearea de locuri de muncă. Știm totodată și despre um, acordul de liber schimb nord-american în care Canada face parte. De asemenea, uh, acorduri similare uh, uh, există în momentul de față în zona asiatică. Însă, totuși, între UE și Canada există condițiile unui parteneriat natural. Și asta um, nu doar în ce privește, să zicem, importul european de materii prime de care, de care Canada dispune din belșug, dar uh, multe alte categorii de, de bunuri, fie că ne referim la subansambluri sau la bunuri de consum. Deci, uh, pe toate aceste capitole am, uh, am încercat, de fapt, să urmărim aceste linii roșii ale complementarității între economiile europene și cea canadiană. Deci credem că pe majoritatea bunurilor am reușit uh, să uh, reducem aproape 100% barierele tarifare și Totodată, ambele părți, atât UE cât și Canada, și-au lăsat mână liberă pentru a putea eventual proteja anumite uh, nișe, nișe, nișe strategice. Cu alte cuvinte, credem că după atâtea negocieri am obținut totuși un text reciproc avantajos și uh, care oferă și noi oportunități și o protecție mai adecvată a celor sectoare care au nevoie. În ce privește și oportunitățile de investiții și în domeniul serviciilor, Deci ne înscriem și aici în, în uh, contextul general al negocierilor portate la OMC. Suntem practic, ținem pasul cu uh, acordurile NAFTA Plus, spre exemplu. Deci, între toate aceste inițiative uh, avem o problematică similară și tocmai de aceea atât Canada cât și UE prezintă în definitiv interese comune. Avem nevoie să dezvoltăm anumite uh, categorii de schimburi și să menținem sau să inventăm uh, modalități de protecție pentru, pentru alte sectoare. Firește, am ținut cont în toate aceste negocieri și de specificul cultural, fiecare, care contează foarte mult în, în anumite sectoare, în ambele zone. spre exemplu, am obținut o moduri de protecție mai eficiente pentru operatorii din sectorul industriilor culturale. Deci, fie că vorbim despre drepturi de autor sau despre industria farmaceutică. De asemenea, un punct uh, abordat a fost uh, protecția investitorilor. Și, uh, domnule președinte și stimați deputați, știm că este o chestiune sensibilă, controversată. Dar ce vă pot spune? Acest instrument de arbitraj ISDS este până la urmă cel mai avansat disponibil în lume momentul de față. Deci, practic, să ne reamintim procesul de ce s-a întâmplat după adoptarea tratatului de la Lisabona. Parlamentul a lucrat permanent la stabilirea de linii directoare, la principii. Deci, am profitat de toată această experiență și credem că am obținut un rezultat bun. Uh, probabil cel mai bun de care am putea despune în materie de politică de protecție a investițiilor în momentul de față. Deci pentru moment, în cadrul acestui acord, cred că am obținut ceea ce se putea mai bun. În ce privește chestiunea achizițiilor publice. Deci, vorbim și aici despre un, un sector aparte, probabil unul dintre ultimele care nu era încă deschis uh, comerțului liber. Deci, uh, da, o Uh, în mod reciproc, Canada și UE își deschid accesul către acest sector al achizițiilor publice. Uh, poate că mai rămân și uh, anumite mici bariere, să zicem că nu va fi la fel de simplu între Canada și UE ca între două state membre UE, dar credem că mecanismul general este echilibrat. Și uh, Bineînțeles că atât uh, reguli, atât UE cât și Canada au, au avut grijă să fim atenți cât se poate de mult la regulile de transparență într-un astfel de sector. Nu mi am acum de toate detaliile, dar uh, știu că oricum uh, am, am prevăzut uh, în detaliu fiecare um, caz care ar fi putut necesita o reglementare specifică în acest sector. Deci o grămadă de sectoare sunt uh, implicate și de fiecare dată am avut grijă, fie că este vorba despre sectorul uh, auto sau despre serviciile sanitare. Uh, tot, totul a fost avut în vedere uh, atât la nivel de standard cât și de uh, reguli. Bineînțeles, în cadrul acestui proces au fost și momente în care a trebuit să reconciliem, ca să spunem așa, abordări culturale sau istoric diferite. Uh, deci ar trebui să ne, ca fiecare partener să-și reevalueze propriile practici. Și probabil că și odată ce vom implementa acordul, vom avea încă ocazia de a ne ameliora reciproc practicile. Deci, iată așa că în câteva cuvinte, foarte pe scurt, un tur de orizont al uh, conținutului care a fost negociat în acest text. Bineînțeles, nu pot aborda totul acum. Uh, oricum, până, până mai ieri, până la sfârșitul lunii august, încă s-a lucrat uh, din greu pentru finalizarea acestui text. Uh, iată, deci că timpul a fost scurt de atunci și nu, nu am putut produce, să spunem, uh, studii uh, de impact uh, la nivel economic, dar uh, avem intenția să publicăm uh, textul, să dezvoltăm și aceste studii de impact și, bineînțeles, și în această privință trebuie să discutăm cu colegii noștri din Canada. Noi vom aplica să dăm publicității de capul nostru doar unilateral textul. Deci, deocamdată spunem de un text bine așezat, bine definit, dar care este încă în prefacere, nu este o versiune juridic definitivă, însă probabil că la un moment dat, în, în acord cu colegii noștri canadieni, vom putea da publicității. În orice caz, vă mulțumesc încă o dată pentru toate sugestiile pe care ne le-a oferit Comisia INTA. Mulțumim! Deci mulțumim pentru această intervenție. Mai întâi spune domnul președinte dacă sunt opinii din partea grupurilor politice. Domnule președinte, mulțumesc uh, pentru ocazia de a discuta. Deci, iată, reprezentantul Comisiei ne-a prezentat acordul cu Canada, care va fi curând da supus Parlamentului? Având în vedere și discuțiile precedente, Deci o seamă dintre aceste subiecte, într-adevăr, ne sunt deja familiare, au fost deja discutate în cadrul comisiei noastre, și cred că acest acord uh, pe care de a fi perfectat cu Canada va fi o, o dovadă și un exemplu a ceea ce putem uh, reuși. Va fi un exemplu care va arăta că putem uh, obține compromisuri reciproc avantajoase și cred că Vom da, deci, în concluzie, un foarte bun exemplu împotriva argumentelor uh, care susțin că nu sunt o inițiativă bună aceste acorduri de liber schimb. Găsesc foarte interesante și aceste aspecte prin care, din care vedem că totuși putem acorda anumitor state membre mandatul de a-și putea proteja anumite sectoare și anumite sect um, tipuri de investiții, mai ales în contextul de după tratatul de la Lisabona, când uh, speram că acest uh, mecanism, instrument de arbitraj ISDS uh, să fie integrat Am văzut că uneori uh, acest subiect uh, suscită polemici, uh, sunt deja câteva, de câteva săptămâni de când se discută, dar am organizat consultări cu toată lumea, cu toate părțile interesate, fie ele pentru sau contra un astfel de instrument. Și dacă nu mi-amintesc bine, s-a votat aici practic aproape la unanimitate, deci nimeni nu este împotriva prote- unei protecții oferite investitorilor. Dar văd că Ianic deja zâmbește, desigur, e adevărat că s-a discutat mult pe tema asta între grupuri politice. Deci, pe scurt, ce încercam să spun, pe undeva nu mi uh, cade bine decât să văd că în aparență anumite grupuri politice care începuseră să lucreze cu comisia, deci exprimaseră mm, anumite doleanțe și poate că aceste doleanțe nu au fost foarte bine luate în considerare. Deci, ce anume ne dorim, de fapt, da, uh, și grupul meu susține o protecție pentru investitori, în mod clar, și am cerut ca acest lucru să se regăsească în conținutul acordului, iar uh, dacă am putea regăsi exact ceea ce am cerut în, uh, în acord, am fi foarte bucuroși. și Mulțumesc! nu intenționam să vorbesc despre asta, dar dacă am fost provocat acum, și dacă ne uităm la evoluțiile recente din discuții noastre cu Canada pe acest acord specific, În cazul acestui acord cu Canada uh, am fost destul de clar, cred că nu țineam neapărat să vedem acest instrument uh, integrat aici. Iar unul dintre lucrurile uh, pe care Comisia sper că le-a realizat, aveam anumite îngrijorări, ținea deci de uh, aspecte legate de proprietate intelectuală, de industria farmaceutică Deci, poate că lucrurile, da, nu stau neapărat uh, așa cum ne-am dorit, dar înțeleg că totuși există niște pârghii de acțiune și pentru, în caz de litigiu, eventual pentru, și pentru companiile farmaceutice europene implicate pe piața canadiană. Și, în sfârșit, încă un punct. Comisia spunea, deci, că era foarte mulțumită de conținutul capitolului dezvoltare Deci s-a spus, de exemplu, că poate prevederile din acordul nostru UE cu Canada ar fi foarte avansate și că ar fi comparabile cu cele din NAFTA. Nu știu dacă chiar ar trebui să facem o comparație pe tema asta. În sfârșit, pur și simplu nu știu care este situația, deci pun o întrebare simplă când am, uh, ne-am întâlnit cu delegația canadiană, Deci, pur și simplu, câteodată n-am fost foarte mulțumiți de neapărat de ce uh, am constatat și ca politică în domeniul concurenței în Canada. Deci, în orice caz, suntem cu toții foarte bucuroși că s-a avansat uh, mult și bine pentru acest acord, care poate duce um, beneficii uh, tuturor, inclusiv în sectorul uh, achizițiilor publice. Dar se pune întrebarea, dat fiind că va mai dura până ce va fi semnat și până ce va fi pus în practică. vrea să atrag atenția asupra unei lecții pe care am putea învăța din aceste termene lungi, prea lungi poate. Eh, să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă acordul eh, NAFTA, să zicem, la rândul lui va trebui să fie revizuit. Cât timp ne-ar lua? Eh, consecințe concrete. În cazul unor acorduri de astea care se negociază foarte mult, ce s-ar întâmpla cu situația brevetelor și patentelor europene pe piața mondială? Uh, Mulțumesc foarte mult, s-au spus multe deja, dar încă mai rămân multe de discutat. Evident, documentul pe care ni-l trimiteți este foarte interesant și cu siguranță mulți urmăresc cu mare atenție rezultatele acestor negocieri în privința parteneriatului uh, transatlantic. Sper să nu apară mari întârzieri pentru că Altfel, uh, orizontul uh, va, se va îndepărta, ca să spun așa. Aș vrea să întreb Comisia dacă ne poate spune unde vor apărea diferențe, pentru că mulți uh, vor vedea CETA drept un tipar pentru te-tip, mai ales în ceea ce privește uh, uh, soluționarea litigiilor între investitor și stat. Apoi în ceea ce privește accesul la medicamente, pentru că nu pentru întâia oară vor apărea mari preocupări, preocupări legitime în privința uh, proprietății intelectuale, cu atât mai mult în era digitală în care trăim astăzi trebuie să ne asigurăm că uh, nu vom uh, crește povara pe umerii țărilor în curs de dezvoltare. Și apoi, în fine, vreau să știu cât de viu va fi acest acord. Cu alte cuvinte, deciziile reglementare de pe viitor, cum vor fi luate de către autoritățile de reglementare din UE și Canada. Vă mulțumesc! Thanks GUE. Mulțumesc, GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am mai multe întrebări pe mai multe chestiuni. Voi încerca să fiu cât mai concisă cu putință. Am fost informați despre acordul CETA pe 6 august, în prima săptămână de vacanță, și imediat am încercat să aflu mai multe despre acest acord, dar toată lumea plecase în concediu și nimeni nu putea răspunde la întrebări. Mai mult, 150.000 de consultări la adresa TTIP fusese republicate doar cu două săptămâni înainte. Și ni s-a tot spus că CETA va fi foarte asemănător TTIP și că va include printre altele și ISDS. Este posibil ca concluziile din, uh, din TTIP să fi fost incluse în acordul CETA. Observatorul European a aflat despre cele 560 de lobby-uri 520 de, de lobby-uri și uh, numeroase grupuri de interese care nu fac decât să dezvolte, că, să arate că Comisia nu ia seamă nici de cum la interesul cetățenilor, ci doar la interesul marilor companii. Și apoi vreau să știu ce veți face pentru a ne asigura că Parlamentul va vota pe marginea acestui acord în respectul cetățenilor noștri. Și apoi, când va avea loc uh, consultarea publică atât pentru CETA cât și pentru TISA? Domnul comisar de Cucht a spus că e vorba despre un acord mixt care va fi prezentat parlamentelor naționale. Dat fiind faptul că creăm o piață comună, este normal. Apoi vreau să știu dacă și CETA va fi un acord mixt. În ceea ce privește ISDS, ideea este că companiile pot cere unui tribunal arbitrar Uh, compensații în cazul în care statul în care au investit le pune în pericol investițiile. Noi am uh, refuzat uh, ISDS în 2005, având în vedere că sistemul național este suficient de robust pentru a rezolva aceste chestiuni. Dar trebuie văzut de ce ar fi necesar ISDS pe teritoriul Uniunii Europene sau în Canada și apoi în ce condiții se va uh, investi și cum vor, fi, vor putea fi uh, implementate acestea în sistemul ISDS. Apoi, suma de bani pe care o vor putea uh, cere uh, uh investitorii prin ISDS trebuie controlată. Apa potabilă este un drept al omului. Două milioane de persoane au, au um, semnat inițiativa de păstrare a apei potabile drept un drept al omului. Trebuie ca apa potabilă să nu devină, să nu cadă pradă pieței libere. Și apoi, piața climatului um, în um, Olanda atrage foarte mulți investitori iar țările de jos găzduiesc cele mai multe companii care au uh, inițiat uh, proceduri ISDS. Vă mulțumesc. Exact, the Greens. Mulțumesc. Verzi, Ianic. Mulțumesc. Mm, s-au pus deja o sumedenie de întrebări pe marginea ISDS. Am înțeles care este evoluția chiar și prin uh, prisma Comisiei Europene. Comisia a primit un mandat pentru negocierea acestuia. S-a spus că acordul pentru, cu Canada va folosi drept bază pentru acordul uh, cu Statele Unite și ni s-a spus, a, atâta timp cât s-a negociat, nu mai putem uh, reveni înapoi. Deci, iată, uh, încetul cu încetul este uh, clar vorba despre un sistem care încearcă să valideze ceva care este contestat de către uh, popor, dar ni se spune nu, este aproape jurisprudență, nu putem uh, reveni înapoi. Și apoi, când uh, se va discuta acordul cu Statele Unite, o să ni se spună cum. Păi deja s-a aprobat, ace- lucruri s au aprobat cu Canada, deci sunt aprobate și pentru Statele Unite. Deci, este vorba despre o uh, încălcare a principiilor democratice în ceea ce privește validarea acestui acord. În al doilea rând, în ceea ce privește organismele modificate genetic. În acord, așa cum se prezintă el astăzi, este vorba despre un schimb de scrisori până la urmă între Statele Unite și Canada, între UE și Canada pe marginea OGM-urilor. Este vorba despre o cooperare în materie de organisme modificate genetic între UE și Canada, dar eu aș vrea să pun o întrebare. Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei, vorbise deja în uh, timpul campaniei sale despre ideea de a îmbunătăți în mod uh, consistent uh, procesul de uh, notificare al organismelor modificate genetic pe piața europeană. Deci cum se va lua în calcul, cum se vor lua în calcul chestiunile legate de etică și așa mai departe? Care va fi locul pe care îl va avea Canada în tot acest proces? În ceea ce privește capitolul uh, privitor la măsurile sanitare și fitosanitare, vă mărturisesc că eu nu l-am regăsit nicăieri. Nu știu, probabil eu sunt de vină și n-am știut unde să-l caut. În, am reușit să găsesc anexa B a acestui capitol, dar uh, capitolul nu este de găsit și pentru noi este unul de foarte mare însemnătate. Deci dacă acesta va fi elaborat doar ulterior, aș vrea să ne fie adus la cunoștință acest lucru. În ceea ce privește medicamentele generice, acum vreau să știu dacă guvernul Canadei s-a angajat să compenseze sistemele de asigurare de sănătate pentru costurile suplimentare pe care le presupune accesul la medicamente. Nu știu dacă este adevărat sau doar un zvon. Și, în fine, s-a vorbit de, despre acest lucru la capitolul uh, dezvoltare durabilă. În cadrul negocierilor este clară poziția UE și anume foarte reticentă. E vorba despre un uh, capitol uh, destul de restrictiv și uh, Europa este clar extrem de atentă uh, nu e vorba doar despre un subiect de comunicare și de marketing, ci de unul real. Cine mai dorește să ia cuvântul? Nimeni? Domnul Schusterer. A. Vă mulțumesc. Am și eu câteva întrebări în privința consecințelor pe care le-ar putea avea acest acord asupra normelor de protejare a mediului înconjurător. Canada nu este o semnatară a protocolului de la Kyoto. Ori, până la urmă, sunt mai multe lucruri care se bat cap în cap. Spunem că vrem să protejăm mediul înconjurător, dar pe de altă parte acest acord îl pune oarecum sub semnul întrebării. Vă mulțumesc. Și eu vroiam să abordez doar câteva aspecte, având în vedere că deocamdată nu dispun de textul propriu-zis al uh, acordului, uh, text pe care îl aștept cu mare nerăbdare. În ceea ce privește ISDS, sunt mai multe interpretări posibile în funcție de momentul la care a fost discutat, deci fie în 2011, fie în noiembrie anul trecut. În ceea ce privește uh, TTIP și negocierile TTIP, tocmai de aceea ne-am retras din cauza ISDS. Înaintea finalizării procesului de consultare, vedem că se adoptă așa foarte pe repezeală clauza vizând ISDS. Și încă o dată mi se pare că se stabilește aici un um, un exemplu de fapt de urmat pentru tip ulterior. cer Comisiei să scoată ISDS-ul din acord sau să amâne semnarea acestui acord pentru că trebuie neapărat să se ducă o adevărată dezbatere pe marginea acestuia. Oamenii, cetățenii europeni trebuie să știe clar despre ce este vorba. Deci fie scoatem deocamdată ISDS din acord, fie amânăm semnarea acordului suficient uh, de mult și cer Parlamentului să susțină această poziție peste două săptămâni la Strasburg în plenară. Nu trebuie să uităm și să băgăm sub covor toate discuțiile pe care le-am avut pe marginea ISDS-ului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Eu cred că ar trebui început prin a spune că CETA reprezintă un acord cu adevărat istoric. Este primul acord bilateral între UE și altă economie foarte dezvoltată care face parte din OCDE. Este, ar fi vorba de un uh, acord uh, standard, de model pentru toate celelalte acorduri care urmează să vină. În ceea ce privește ă, dezvoltarea durabilă, eu cred că s-a pierdut o mare ocazie pentru a um, fi creat un capitol foarte clar pe ă, dreptul muncii. Cred că capitolele ă, locuri de muncă și mediu ar fi trebuit separate pentru că nici unul, nici celălalt nu se ridică la înălțimea la care ar fi trebuit să se ridice. Așa cum spunea David, nici în ceea ce privește monitorizarea punerii în aplicare, dar nici în ceea ce privește normele obligatorii. Deci, practic, facem niște pași înapoi. Nu suntem la un NAFTA plus, ci uh, la nivelul unui acord încheiat acum 20 de ani. Ar fi interesant să ne spună Comisia care a fost motivul pentru care consideră că acest capitol este unul atât de reușit. În al doilea rând, s-au făcut uh, mari uh, inovații în uh, corpul acestui acord, cum ar fi liberalizarea serviciilor. Pentru prima oară se întâmplă acest lucru și anume avem o listă negativă cu servicii și uh, definirea acestora. Transparență nu înseamnă doar să publici documentele, ci înseamnă să explici publicului ce înseamnă informațiile din documentele respective. Deci vreau să știm exact ce se ascunde în spatele uh, capitolului destinat servicii din CETA. Este vorba despre o chestiune politică atât în CETA cât și în TTIP. Și vreau să ne asigurăm de o adevărată transparență pe acest capitol și nu doar. Mulțumesc anticipat Comisiei pentru răspunsurile sale. Mulțumesc Comisiei pentru explicațiile oferite. În ceea ce privește Comisia, deci recunoașteți că acordul nu este în deplină conformitate cu ultimele discuții. Mă încântă să aud o așa mărturisire din partea Comisiei și anume să recunoască că există discuții politice pe marginea ISDS și că Comisia nu a reușit să ajungă la un uh, document care să ia cu adevărat în calcul discuțiile politice pe marginea ISDS. Mulțumesc încă o dată pentru această mărturisire. Țin să readuc Comisiei aminte de declarațiile domnului Juncker dinainte de vacanță, și anume, nu voi accepta ca jurisdicția tribunalelor statelor membre să fie limitată de regimuri speciale care să se aplice doar litigiilor între investitori. Acestea sunt declarațiile domnului Juncker dinaintea vacanței de vară și cred că textul acordului, așa cum ne este prezentat astăzi, nu mai este în conformitate cu uh, declarațiile președintelui Comisiei, președintelui actual. Practic ne regăsim într-o situație în care la un summit UE-Canada ar putea apărea o comisie și un consiliu pe afaceri curente care să semneze un acord care pur și simplu nu mai este în conformitate cu poziția noii Comisii Europene. Întrebarea mea este următoarea. În contextul actual de tranziție, context politic de tranziție, nu cumva Comisia n-ar trebui mai degrabă să amâne semnarea acestui acord? De multe ori se spune că ștampila nu e decât o ștampilă, dar se spune de asemenea că odată ce, un, uh, ce uh, semnarea este făcută, nu mai pot fi aduse decât uh, modificări juridice și nu politice. Deci, nu știu dacă Comisia are interesul să continue cu acest text în varianta sa actuală, pentru că tare mi este că se va ajunge la o criză cu Parlamentul. Să nu uităm că acest um, acord va trebui ratificat și în parlamentele naționale, nu numai la nivelul Parlamentului European, deci ar putea să apară mari probleme. Nu știu dacă o lună în plus sau în minus ar mai schimba mare lucru în ceea ce privește schimburile economice cu Canada. Cea de-a doua întrebare vizează folosirea listelor negative despre care a vorbit colega mea. Aceste liste negative sunt extrem de periculoase. Este prima oară că sunt folosite și, precum spuneam, prezintă un foarte mare risc. Ce înseamnă listă negativă? Că tot, totul e posibil cu excepția. Ei bine, cu acest cu excepția, dacă nu e totul scris negru pe alb în mare detaliu, pur și simplu se, uh, totul trece în uh, slujba liberalizării. Eu doresc mai degrabă liste pozitive decât negative. În cel de-al treilea rând, aș avea o întrebare mai deosebită. Canada dorește să-și uh, protejeze industria culturală, pe când Europa nu-și protejează decât audiovizualul. Aș vrea să știu de ce se face această distinție și anume, cu precădere, de ce UE nu dorește protejarea culturii în general. Noi nu vrem să ne apărăm diversitatea culturală și cultura noastră europeană? În contextul dezbaterilor pe TTIP, colegii mei din Franța și-au făcut uh, auzit glasul în ceea ce privește Uh, importanța culturii și apărării acesteia la nivel european. În fine, în ceea ce privește normele, se spune că le protejăm uh, așa cum figurează ele în ziua de astăzi. Ori aceste norme nu prefigurează norme de interes general pentru ziua de mâine. Trebuie să vedem care este marja pe care și-o ia Europa pentru negocierea, negocierea marjelor suplimentare, care ar fi în interesul cetățenilor europeni, în interesul general al Europei. Mulțumesc. Mai am trei cereri de luarea cuvântului și apoi uh, Comisia va putea răspunde. Chairman, I have listened with interest to the discussion and particularly Mr. Am fost foarte interesat de discuție și de o de prezentare. Și sunt mulțumit că membrii delegației Canada-UE au discutat în mod constant toate aceste lucruri și președintele special a accelerat întregul proces. Pot să înțeleg de ce domnul Patricioni este atât de entuziast, uh, inclusiv prin uh, expresiile pe care le-a folosit. atunci când descria acest acord. Eu sper că va fi încununat de succes, dar mai sunt câteva obstacole de trecut. Doream să pun și o întrebare. Ea se referă la procedură. Ni s-a spus că textul va circula în fiecare provincie canadiană. Fiecare provincie trebuie să-și dea acord. Nu se vorba doar de o procedură de consultare și Guvernul Național va lua decizia finală în al doilea rând. Mi-aș dori mai multe detalii în ce privește excluderea liberalizării tarifare, și mi-aș dori asigurări asupra acestui punct. Mă întreb de asemenea că există o clauză de revizuire în cazul în care lucrurile nu ies uh, pe deplin așa cum ne-am dorit. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Caspari. Mulțumesc. Aș dori să abordez doar două aspecte. Unul dintre vorbitori a vorbit mult despre aspecte negative și pozitive. Noi susținem mai degrabă abordarea potrivit unei liste negative. Dar aș dori să se ține seama și de faptul că e nevoie de mult timp pentru a negocia orice fel de listă, în special când e vorba de acorduri comerciale, care vor fi implementate pe o durată lungă și în ce fel dezvoltăm produsele, iar dacă noi dorim să creăm creștere și să permitem um, firmelor noastre să poată să-și vândă produsele mai ușor uh, în alte părți ale lumii, este esențial să ne îndepărtăm de cicluri de viață foarte lungi ale produselor. E nevoie de unele mai scurte. Iată de ce noua abordare uh, e mai judicioasă în, această, uh, în acest moment al istoriei. Nimic din tot ce s-a discutat astăzi nu e neapărat nou. Și întrebarea e suntem mulțumiți cu sistemul actual de protecție a datelor personale? Cum procedăm cu transparența? Care e posibilitatea de revizuire? Această discuție nu a început acum. Am avut dezbateri îndelungi în ultimii trei ani uh, aici în Parlament și ori de câte ori uh, am uh, lucrat împreună pe diversele rapoarte, am abordat toate aceste teme. Deci, singura întrebare la care mai trebuie să răspundem astăzi și și aș dori să nu se mai facă atâta tevatură despre protecția investitorilor. Cum vom explica uh, tuturor uh, afacerilor europene care au beneficiat de acordurile bilaterale de până acum? Cum le vom putea deci explica celor săraci din țările respective că nu mai permite investitorilor să meargă acolo pentru că uh, condițiile nu sunt perfect identice între uh, Canada și Europa Bunoară. China uh, nu și-a schimbat fața, iată de ce demersul cheie pentru mine și mă adresez uh, prin urmare țărilor care sunt foarte critice vis-a-vis -vis de protecția investițiilor. E adevărat, probleme persistă. Însă avem probleme și cu acordurile în vigoare. Cele peste 1400 de acorduri care există deja și unde astfel de probleme nu au fost încă reglementate. Când mă gândesc la Canada și Statele Unite, există mai, foarte multe oportunități. Uh, Un astfel de acord de protecție a investițiilor este o oportunitate, repet, și adevărat că în era postcomunistă lucrurile uh, au mers foarte repede. Avem acorduri mai bune la nivel european și e un lucru adevărat greu de digerat, dar trebuie să ne întrebăm următorul lucru. Acest acord ne propune el tot ceea ce ne-am dorit, tot ceea ce am revendicat și fac un apel ca în săptămânile care vin să reflectăm împreună la această uh, problemă. Protecția investițiilor nu trebuie diabolizată. Uh, acest lucru a existat întotdeauna. Există numeroase țări în lume care au profitat mereu de uh, asta. Președintele, un studiu tocmai a fost prezentat Congresului American, care arată că protecția investițiilor nu are practic un impact considerabil asupra investițiilor și exemplul dat este Brazilia. Ultima intervenție, domnul Darmat. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Le Pen dorește să intervină. Doamnele, mai întâi. Domnule președinte, Vă rog să-mi explicați cum funcționează înscrierea la cuvânt, pentru că de 45 de minute m-am înscris uh, la cuvânt, mi-ați făcut semn că ați notat și nu mi-ați dat cuvântul. E o întrebare. E adevărat că nu reprezint decât cel mai important grup de deputați francezi în acest parlament. Entschuldigen Sie bitte, aber weder das Sekretariat noch ich habe... Îmi cer scuze, spune domnul președinte, pur și simplu nu am văzut uh, semnul dumneavoastră și nici secretariatul. Poate că ați putea să semnalați în mod limpede când doriți să luați cuvântul. Uh, domnul Darmăț, domnul Darmăț cedează cuvântul doamnei Le Pen. Am fi putut uh, uh, uh vorbi în paralel, dar fi fost atunci două voci care aduc critici. Observ un lucru. Adevărul iese la suprafață mult mai ușor după alegeri decât înainte de alegeri, pentru că înainte de alegeri am spus acordul UE-Canada va fi ciorna tratatului transatlantic. Ni s-a spus că e fals, dar iată se dovedește adevărat. Înainte alegerilor am spus în acest acord va interveni un tip de justiție privată. Ni s-a spus nu e adevărat. După alegeri, iată, constatăm că e adevărat viitorul tratat UE-Canada, într-adevăr, se va instaura o justiție privată între multinaționale și state în locul justiției publice. E vorba de mecanismul de soluționare a litigilor între investitori și stat. E vorba de un tribunal de arbitraj și veți permite francezilor să fie uh, critici vis-a-vis -vis de aceste instituții care în Franța nu există. Și acolo unde a existat, Uh, acolo unde s-a pus în aplicare așa ceva, a fost pus în cauză însăși um, președinta femeii. Noile norme sunt defavorabile activității Franței și statul nu va putea uh, continua să țină seama de preferințele colective ale poporului, ci va trebui să țină seama de preferințele multinaționale lor atunci când va lua vreo decizie. Guvernul canadian a decis un moratoriu pe cazele de șist imediat după uh, a, acest document cere 250.000 de dolari daune pentru că o interdicție a exploatării gazului de șist îi va scădea veniturile. Și Canada ar putea fi condamnată aici. Milioane de europeni și milioane de francezi se opun radical unei astfel de tip de justiție privată la opacizarea și preluarea puterii de către multinaționale. Și, ca atare, aș avea o singură întrebare comisiei. Când veți sfârși prin a consulta sau măcar a asculta refuzul popoarelor atunci când acesta este exprimat? Mulțumesc. Și în ultimul rând, dar nu cel din urmă, domnul Dartmouth. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să-mi cer scuze că am sosit cu întârziere dar discutam cu membrii uh, circumscripției mele și aș dori să încep cu o întrebare. Mi-aș dori mai multe clarificări din partea Comisiei asupra calendarului punerii în vigoare a acordului. Știu că și reprezentanții mei erau preocupați de asta. Uh, colega Maria Aren a fost foarte elogventă atunci când spunea că ne ar trebui o pauză. În, ar trebui să luăm o pauză în acordul uh, UE-Canada, dar cu o oră în urmă, grupul dumisale, socialiștii, au votat pentru o accelerare într-un acord mult mai dificil, mult mai controversat și care va um, Uh, atrage mult mai multe necazuri și anume acordul de asociere UE-Ucraina. Ar putea, deci, socialiștii să-mi explice unde mai e coerența între a cere o întârziere a acordului cu Canada, care e pe masa noastră de cel puțin trei ani, și în același timp toată lumea se grăbește pentru o procedură accelerată în acordul atât de uh, uh, problematic cu Ucraina. E practic un caz fără precedent și mi-aș dori clarificări din partea colegilor socialiști. Mulțumesc! Ei bine, spune președintele, cred că acesta e un punct pe care îl puteți regla bilateral. Iar acum am să dau cuvântul comisiei, pentru că, așa cum puteți constata, s-au pus foarte multe întrebări și există o mare varietate de lor de poziție și poate că puteți sintetiza pe aici, pe acolo, așa încât să puteți răspunde tuturor, vă urez. Succes! Mulțumesc, domnule președinte. Mă condamnați să uh, fac pe toată lumea nefericită pentru că nu voi răspund, putea răspunde tuturor întrebărilor. Dar într-o astfel de sesiune Ehm, explicațiile tehnice sunt limitate, însă aș fi foarte încântat ca ehm, să preiau comentariile și întrebările ce țin de aspectele tehnice și aș putea să ofer toate aceste clarificări fie deputaților, fie asistenților lor. Și am luat notă de toate comentariile și e adevărat că am lansat textul în mijlocul lunii august, cumva în grabă. E adevărat că am terminat negocierile pe 1 august la ora 3 dimineața. Sigur, aceste lucruri vor trebui explicate. Va trebui să ne acordăm uh, timpul necesar pentru a da toate explicațiile necesare uh, tuturor deputaților. Asta ca punct de plecare. Vreau să mă scuzați dacă nu pot reacționa la evaluările de ordin politic, pentru că uh, nu acesta este rolul meu. Comisarul și mai ales succesarul comisarului meu o va face la timpul cuvenit. Pentru că, în mod evident, nu e ultima oară când dezbatem uh, acest uh, acord. Aș prefera să vă dau explicațiile și datele concrete ce țin de competența mea. Și încerc să răspund așadar întrebărilor standardele produselor alimentare, carnea de vită. Confirm. Acordul nu armonizează și nu schimbă posibilitatea noastră de a uh, impune standardele noastre în ce privește siguranța alimentară și așa mai departe. Și Canada s-a confruntat cu probleme ca ale noastre, chiar dacă au ă, standarde diferite față de noi. S-a menționat mult carnea de vită, e adevărat. Noi uh, interzicem uh, anumite tipuri. În mod cert, Canada nu ne va schimba nouă standardele. În alte cazuri uh, a fost mai greu de găsit un compromis. nu am liberalizat comerțul cu carne de vită și am impus niște cote Mm, mm, un prag de 0,6% din producția UE și nicio schimbare în condițiile de creștere uh, și sacrificare a animalelor. E foarte limpede. Dacă avem acces la piața voastră, care este suficient, suntem interesați să dezvoltăm o filieră trasabilă pentru carnea de vită. Vorbim de aproximativ 4.000 de tone pe an. Um, la o astfel de cantitate nu e economic pentru producătorilor În schimb, când ajungem la 46.000 de tone, ne-am asigurat că uh, li s-ar părea interesant, însă va dura câțiva ani să ajungă acolo, pentru că vor trebui să-și constituie un șeptel și așa mai departe. Organismele modificate genetice sunt alt exemplu. Nimic din acord nu alterează status quo-ul în ce privește OMG-urile. Domnul Jadot s-a referit la anumite aspecte care au fost deja incorporate în acord. urmare a dialogului pe care l-am purtat și în cadrul panelului OMC. Acesta nu garantează Canadei că vor avea ceva de spus în felul în care noi dezvoltăm regulamentele noastre interne, ci pur și simplu ne angajăm că le vom spune ce facem. Le vom face cunoscute demersurile noastre așa încât să se poată adapta, dacă o doresc. Însă aici nu facem niciun compromis. Și motivul pentru care a luat câțiva ani să luăm decizia de a negocia cu Canada era pentru că tocmai ne doream asigurări din partea Canadei că astfel de teme nu vor fi pe masă de discuții. Dacă uh, Canada ar fi solicitat ca aceste puncte să fie negociate, nu avea rost să demarăm negocierea, pentru că pe noi aici e o linie roșie. Canada a decis de vreme că nu vom acoperi întregul teren. Uh, și că anumite subiecte în niciun caz nu vor fi deschise în cadrul negocierilor. Haideți să abordăm de îndată problema protecției investițiilor și vreau să fiu limpede. Nu am nimic de admis despre relația între aceste negocieri și negocierea cu Statele Unite. Îmi pare rău dacă m-ați înțeles greșit în exprimarea mea anterioară, dar încerc acum să fiu cât se poate de limpede. Acest acord este ultimul strigăt al mode în materie de acorduri. În societatea civilă, la nivel statal, aceasta este uh, soluția cea mai bună. Și cred că această soluție propusă răspunde tuturor preocupărilor. Însă, firește, dezbaterea continuă și în viitor, cu siguranță vor fi exprimate alte preocupări, cu siguranță nu aici se termină povestea, dar acest text răspunde într-un mod nou și echilibrat nevoia de a proteja interesele legitime ale investitorilor și, în același timp, să mențină Uh, dreptul nostru de a reglementa așa cum considerăm de cuvință orice sector. Dincolo de asta e vorba de o uh, judecată politică și nu e de competența mea să mă exprim într-o astfel de dezbatere. Pe conținut, domnule președinte, procedurile de arbitraj, la fel ca procesele în tribunale, uh, sunt la fel de bune ca și regulile pe care încearcă să le aplice. Noi ce ne dorim e să ameliorăm regulile însele. În arbitrajul internațional sunt câteva probleme cheie. Exproprierea indirectă, aici poate exista sau nu compensare, e ușor de rezolvat, dar exproprierea indirectă înseamnă îmi sunt sau nu afectate profiturile ca investitor. În niciun caz, un investitor nu ar putea invoca așa ceva pentru că profiturile sale ar fi afectate. Acel investitor ar trebui să demonstreze că măsurile sunt discriminatorii, injuste și că îi privează de uh, buna folosință a proprietăților economice. am definit aceste lucruri și orice măsură care încalcă astfel de standarde nu ar avea trecere în niciun tribunal uh, european. Atunci, întrebarea legitimă este de ce mai e nevoie și de arbitraj? Pentru că tribunalele naționale aplică legi naționale și o curte canadiană, oricât de competentă, va aplica legea canadiană și nu regulile pe care noi le-am negociat. Tribunalele noastre aplică legile noastre, nu regulile pe care noi le-am negociat cu Canada. Firește, niciuna dintre acestea nu sunt identice. Am negociat niveluri de protecție care nu se regăsesc în legislația internă a Canadei și am văzut exemple. În anumite provincii canadiene unde s-au luat măsuri de expropriere și uh, a fost uh, blocat accesul investitorilor la curțile, uh, la tribunalele locale. Uh, cine este noi să criticăm ce se întâmplă în Canada? Însă noi trebuie să oferim protecție investitorilor noștri. Deci e nevoie și de arbitraj în paralel. Acum întrebarea se pune dacă controlăm aceste arbitraje. Pentru că ne dorim transparență, iar acest acord reflectă regulile ONU în ce privește transparența în procedurile de arbitraj reguli uh, în care uh, UE a avut o poziție de lider și a reușit să obțină rezultate, un rezultat foarte convinsător, convingător în termen de transparență. Vă reamintesc că majoritatea acordurilor de investiții, toată lumea, uh, inclusiv cele 400 de acorduri care există în Statele Unite, se poate uh, invoca faptul că ar exista o jurisdicție secretă, însă CETA, acest acord, nu are o astfel uh, de, de nu ascunde astfel de, de secrete. Totul este făcut în interesul public. Dacă dorim să luăm măsuri discriminatorii sau injuste, atunci trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Intellectual property access to... În ce privește um, proprietatea intelectuală și accesul la medicamente în primul rând, acordul recunoaște în mod explicit că uh, noile prevederi de, din acord nu vor pune în pericol regulile existente de o parte și de alta. Pe de altă parte, în ce privește regulile negociate, uh, ce privește omologarea brevetelor și patentelor, uh, există un statut aparte pentru piața medicamentelor generice. Deci, asta înseamnă că, de fapt, acolo unde lucrurile sunt sensibile pe piața medicamentelor, mai ales la piața de generice, în, fiecare, în continuare fiecare partener poate să-și dezvolte politica care îi se potrivește cel mai bine. Deci nu am introdus obligații noi care să zdrobească actorii de pe o piață sau de pe alta. Deci, de exemplu, în anumite cazuri, uh, spre exemplu, anumite bariere legate de um, proprietatea intelectuală, dacă vorbim despre exportul către țări în curs de dezvoltare sau uh, o situație de acest tip, uh, de asemenea există și posibilitatea unor derogări. Pe de altă parte, în continuarea discuției, uh, cu tot respectul, aș putea spune că um, anumite reguli care există în uh, tratatul uh, NAFTA nu sunt neapărat cele cu care suntem noi de acord în tratatul, în acordul viitor UE-Canada. Credem că am reușit în general să ne concentrăm pe uh, acele aspecte care reprezentau uh, interesele comune și nu uh, le-am ocupat neapărat de uh, ceea ce ar fi putut să fie mai problematic, care nu este inclus aici. În orice caz, uh, chiar dacă în momentul de față aici nu vorbim despre o poziție oficială a UE, um, UE în momentul de față spunând că nu uh, este un lucru potrivit să se impună sancțiuni în uh, această problematică complexă a accesului la medicamente în țările în curte de dezvoltare. Și Bineînțeles, nu aș putea în acest moment să prevăd deja ce poziție va fi adoptată uh, în viitor, dar Acum să vedem uh, un aspect, un subiect uh, aparte care interesează mulți deputați europeni. privește anumite reglementări la nivel de, de provincii, situații de monopol pentru anumite uh, sectoare sau anumite companii. S-a știut de la bun început că uh, în partea canadiană uh, nu se va renunța la a, această situație deja bine stabilită. S-a vorbit și despre Ehm, costurile diferențiale la nivel de servicii, ehm, dar și, ehm, și în aceste cazuri s-a prevăzut un mod de recalculare în situațiile în care ne confruntăm deci, cu un monopol prezent în anumite mm, provincii. De asemenea, am uh, limitat și numărul excepțiilor pe care canadienii și le pot acorda uh, propriilor companii. Deci, să nu uităm asta, nu s-a pus niciodată problema că vom putea aboli uh, acele sisteme monopolistice existente în provinciile Canadei. Deci tot ce am putut face a fost să uh, integrăm uh, practic uh, în, uh, în acest proiect de, de acord uh, toate bunele practici și ideile pe care le-am acumulat în decursul ultimilor ani de colaborare cu Canada. Îmi uh, pare rău dacă nu pot uh, neapărat să răspund la toate întrebările în ordinea corectă. În ce privește durata acestui proces și, ca să spunem așa, am știut dintotdeauna întotdeauna că negocierile, de exemplu, în cazul, să zicem, cu o țările în curs de dezvoltare ar fi o, o altă mâncare de pește. Dar nu este același lucru să negociezi cu o țară bine dezvoltată, uh, cu care deci, un astfel de acord poate avea un, un impact uh, considerabil asupra situației noastre economice. Deci, poate tocmai și de asta anumite chestiuni s-au uh, dovedit extrem de complexe și au necesitat mult timp de analiză și de negociere. Deci, până la urmă e normal, de cine, cine vrea să poată implementa niște uh, reguli eficiente trebuie să-și acorde timpul uh, necesar. Și bineînțeles, uh, menționez că partea canadiană a dat dovadă de un angajament și de un fair play deosebit pe tot parcursul negocierii. Dar e adevărat, este, este și de partea noastră a, a UE un, un proces foarte complex pentru că trebuie să luăm în considerare interesele particulare ale fiecărui stat membru. Deci, în în definitiv, ne-am putea gândi că în ultimii ani Canada practic a fost în situația de a-și inventa un sistem de coordonare a unui proces de negociere atât de complex și pe atât de multe sectoare de comerț exterior. Ce se va întâmpla până la urmă pe 26 septembrie? Va fi vorba doar despre un anunț, cum că uh, faza de negociere uh, a fost uh, um, încheiată. Uh, Deci vom anunța uh, pur și simplu că am uh, finalizat uh, negocierea ca proces în general, chiar dacă rămân aspecte de detaliu care vor fi în continuare discutate. Deci, pur și simplu, următoarea etapă va fi doar un anunț, un anunț de etapă, unde am ajuns. Deci nu vorbim despre o prezentare oficială pentru aprobare în fața Consiliului sau Parlamentului la acest stadiu. Deci, practic, când anume vom ajunge cu adevărat la uh, încheierea definitivă a procesului, în toată, cu toată sinceritatea, nu pot să știu dinainte. Nu știu nici măcar dacă vom putea spera la o intrare în vigoare a acordului înainte de 2016 sau poate mai departe. Depinde de perfectarea tuturor detaliilor uh, de regim juridic, depinde de uh, procesul de traducere în toate limbile oficiale, depinde și ce se mai întâmplă în Canada. Deci, domnule președinte, cred că am abordat uh, aproape toate întrebările. ce aș putea spune? Da, ă, ne-am dorit foarte mult să putem vedea, a intrat în vigoare acordul în ianuarie 2016, dar, sincer, nu pot să dau o evaluare precisă ă, acum, deci nu pot să fac promisiuni în numele instituției, instituției Comisiei. De asemenea, în ce privește procesul similar pe plan intern în Canada, din câte știu, uh, provinciile nu trebuie să-și dea acordul separat, dar uh, s-ar putea în anumite situații să existe nevoia de revizuire a unor aspecte din legislația mm, provincială. Și asta înseamnă că chiar dacă nu se pune problema ca acordul să fie aprobat provincie cu provincie, este probabil nevoie de Uh, obținerea unui, unui acord, un, unui aviz favorabil din partea lor. În ce privește uh, publicarea textului. cei care um, au exprimat critici privind uh, accesul uh, la text, mm, data de publicare, da, mm, au dreptate, dar, uh, dar până la urmă, totuși, ceea ce s-a scurs deja în presă sunt într-adevăr părți din text și nu doar niște anexe. să mm, facem tot ce putem, dar este vorba despre, cum spuneam, un proces lung, este o muncă tehnică și uh, până la urmă, chiar dacă nu putem mereu da publicității ultima versiune, oricum se lucrează pas cu pas, nu facem niște salturi uriașe de la ceea ce uh, a ajuns la public și ceea ce uh, am modificat între timp. Deci sperăm ca la momentul potrivit să putem da publicității în așa fel încât publicul larg să poate lua, să poate lua la cunoștință uh, toate, toate aspectele. Dar uh, trebuie să ne înțelegeți, nu, nu putem uh, începe o operațiune de difuzare publică înainte să fim siguri că dispunem de versiunea corectă. Deci, pur și simplu, toate echipele noastre încearcă să dispună deci de uh, versiunea definitivă, uh, recunoscută, aprobată? De asemenea, uh, în ce măsură prezentul acord, viitorul acord va fi el însuși uh, uh, un element uh, constrângător pentru viitoare acorduri. Nu cred că vorbim despre o astfel de situație. Deci, acordul încearcă să genereze, să-și gestioneze propriul, propria arie de aplicare. Deci nu are menirea de a ne lega de mâini pentru viitoare acorduri sau revizuiri. ceea ce uh, la o adică ar putea prezenta niște riscuri, ar putea părea o situație de discriminare. Uh, oricum, și aici încercăm să avem uh, un mecanism de, de reacție. Deci așa numite rezerve sunt la dispoziția partenerilor în acord the question of the, the TTIP consultations. În ceea ce privește consultările pentru TTIP, acesta vizează evident TTIP și nu CETA. Încă nu am finalizat uh, parcurgerea răspunsurilor, avem mai mult de șapte mii de răspunsuri și între Uh, și ne-am dat seama că o foarte mare parte dintre acestea sunt uh, absolut identice și generate uh, pe computer. Uh, o mare parte din cele rămase sunt dubios de asemănătoare între ele. Există însă și o parte de uh, întrebări care ne-au fost adresate uh, care cer cu adevărat răspunsul, dar această fază de consultări pe marginea TTIP încă este în curs. În ceea ce privește CETA, nu spun că lucrurile sunt bătute în cui acum, vom vedea acest lucru în Consiliu. Însă ce vă pot spune este că acesta este cel mai bun text pe care Comisia îl poate propune pe baza mandatului care i-a fost acordat. Apoi, decizia politică, evident, aparține Uniunii Europene. Și nu am de gând acum să fac uh, speculații în privința a ceea ce se, se va întâmpla pe viitor. Eu, unul, nu cred că Canada ar fi de acord să intre într-o fază de renegocieri ulterior. s-a spus că uh, TTIP uh, nu va putea fi uh, aprobat ca atare de către cetățenii europeni. Dar TTIP nu este un acord mixt. Și pe de altă parte, istoria ne-a mm, demonstrat contrariul. În tratat se spune că Consiliul poate Uh, pur și simplu avea ultima hotărâre în fața comisiei. Apa potabilă. Este accesul la ea un drept uh, al omului? Ei bine, avem servicii de uh, gestionare a apelor reziduale mm, sau altfel de servicii care ar putea fi liberalizate. Noi avem o rezervă pe acest capitol în uh, discuțiile cu Canada, veți putea vedea acest lucru în text. Oricum, noi țineam la uh, păstrarea rezervelor de apă în rezervele naționale. Canada uh, împarte cu alte țări, cu altă țară, de fapt, uh, în principal cu Statele Unite, o parte din rezervele sale de apă potabilă, ori nu este cazul pentru noi, pentru Uniunea Europeană. În ceea ce privește ISDS, uh, noi am fost foarte atenți în a evita posibilitatea companiilor de a alege regimul cel mai favorabil, acel uh, binecunoscut forum shopping. Mm odată ce voi fi înțeles foarte clar motivul pentru care apare în text anexa B, dar fără text, încă nu mi-e foarte clar, mi-a fost explicat, dar sincer n-am prea priceput, voi reveni și vă voi spune ce și cum ulterior. Încă o dată, nu pricep chiar fiecare mică amănunt tehnic al acestui text, trebuie să mărturisesc acest lucru. Colegul meu ține să sublinieze că unii dintre dumneavoastră ați văzut deja textul rezervelor formulate de comisie pentru că au fost uh, trimise Consiliului și Parlamentului prin procedura obișnuită. Uh, în orice caz, uh, în destul de scurt timp vă vom trimite aceste texte tuturor. În ceea ce privește bunurile ecologice, există abordări diferite, să spunem, mai ales în uh, ceea ce privește contextul actual, în ceea ce privește ecologia în Canada. Câteodată acest capitol a complicat negocierile pe marginea acordului. Într-adevăr, uh, Canada nu a semnat protocolul de la Kyoto, și nici acordul privind uh, bunurile uh, ecologice. Uh, oricum, toate bunurile ecologice sunt liberalizate în baza acestui acord. Atâta timp cât nu există o definire sau o listă acestora. ce înseamnă utilitate publică în GATS. Știu că există întrebări foarte serioase pe marginea acestei dispoziții. Noi ne-am gândit la eventualitatea folosirii unui limbaj mai clar, dar în Consiliu Uh, s-a dorit clar și s-a spus clar acest lucru că ar trebui să se rămână la formulările din GAT pentru că acestea ne-au fost de folos până acum. Dar se poate spune că această formulare ar putea fi îmbunătățită, dar s-ar părea că aceasta, deci în ceea ce privește lista negativă, funcționează ca atare deocamdată. Din punctul meu de vedere, din punctul Consiliului de vedere, trebuie să se rămână la formula inițială folosită de GAT. Canadienii au o abordare ușor diferită. Acum, identitate culturală versus audiovizual a avut loc o dezbatere în Consiliu, există o dezbatere, uh, a existat o dezbatere la nivel uh, european care a prevăzut practic excluderea audiovizualului. Pur și simplu. Canada e o țară diferită cu alte preocupări. Abordarea CETA, de a exclude total cultura din acord, ne-ar fi dus la un rezultat tare ciudat. Și anume, n-am fi avut o îmbunătățire a drepturilor de autor, pentru compozitori, spre exemplu. nu avem uh, dreptul de a uh, investi în aceste domenii în Canada, deci nu acordăm nici Canadei acest drept de investiție în Europa. În ceea ce privește poziția UE, noi rămânem la poziția tradițională. Aceasta, evident, nu se bucură de un uh, consimțământ uh, general în Europa a fiecărui uh, cetățean și potentat, dar aceasta este totuși poziția noastră. În ceea ce privește Canada, textul negociat este unul care apără interesele acestei țări, dar în același timp este compatibil cu interesele europenilor. întrebarea domnului Kelly în privința agriculturii. Am exclus din, artic, din acord liberalizarea pentru pui, curcan și ouă și avem contingente tarifare în Europa pentru vită, porc și porumb, cât și pentru brânză pentru viața canadiană. O parte din acest contingent oferă un acces uh, considerabil Canadei. E vorba despre produse proaspete și produse congelate. de de tone de vită, și 75.000 de tone de carne de porc. Cu mare plăcere vă voi trimite amănuntele în privința contingentelor tarifare, fără uh, taxe vamale. Aceste cifre reprezintă cifre importante din punct de vedere pentru Canada și piața sa și economia sa. 18,5 tone de brânză, ceea ce reprezintă o mare parte din contingentul uh, tarifar uh, acordat uh, prin OMC actualmente. Încă o dată este vorba despre cifre și date de mare importanță pentru producătorii noștri europeni pe care le pun la dispoziție cu mare plăcere. Sper că am răspuns în mare întrebărilor dumneavoastră. Îmi cer scuze dacă am uitat vreuna. Din ceea ce privește amănuntele tehnice, cu mare plăcere voi da parlamentarilor sau asistenților acestora aceste amănunte sau explicațiile care nu se regăsesc în textul în sine. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc din suflet pentru acest, aceste răspunsuri extrem de cuprinzătoare. Sunt convins că unii membri mai au încă întrebări sau uh, au alte puncte de vedere. În orice caz, discuțiile vor continua pe acest subiect. Pe mine m-a surprins un lucru În ceea ce privește mm, punerea în aplicare a dispozițiilor, cred că pentru Comisie și Parlament, pe baza experiențelor cu Columbia și Peruul, este clar că nu poate fi o punere în aplicare atâta timp cât Parlamentul nu își va fi dat consimțământul. Vroiam să subliniez acest lucru înainte de finalul acestei întâlniri. La chestiunile diverse, punctul 17, nu am primit cereri. Următoarea ședință este pentru data de 24 septembrie și îi rog pe coordonatori să rămână în sală. Restul sunt rugați să părăsească sala de ședință.